We have uh, a very... Bună ziua! Vă rugăm să luați loc și de asemenea vă rugăm și să faceți liniște. Aș dori să îi urez bun venit comisarului desemnat, domnul Oli Ren, la această audiere în cadrul Comisiei pentru Afaceri Economice și Monetare. Noi suntem cei care au uh, competență exclusivă în cazul audierii acestui comisar, așa că toate întrebările vor fi adresate de către membrii acestei comisii. Comisarul desemnat ne-a dat uh, răspunsurile scrise la chestionar. Acestea au fost deja împărțite tuturor membrilor în toate limbile. Vă rog să faceți mai multă liniște. Comisarii desemnați vor fi evaluați pe baza competențelor generale, implicației europene, a independenței și a cunoștințele pe care le au în vederea viitorului portofoliu și uh, comunicarea. Voi spune care va fi procedura. Este o procedură generală care va trebui să fie adoptată de toate comisiile. După comunicările mele, comisarul desemnat va fi invitat să țină un discurs de deschidere de până la 10 minute. După această introducere vor urma întrebările membrilor. Se va începe cu întrebări de la, fiecare, de la câte un reprezentat al fiecărui grup politic. Astăzi vor fi puse 32 de întrebări de, grupuri, de grupurile politice. Timpul pentru întrebări este în felul următor. Fiecare, uh, fiecare coleg care pune o întrebare are un minut. Întrebarea trebuie să fie una simplă, nu multiplă sau uh, complexă. Acestea nu vor fi luate în considerare. Și asta pentru că comisarul desemnat are doar două minute să răspundă. Așa că nu are cum să răspundă la o întrebare foarte complexă în două minute. După aceea se oferă posibilitatea de a se pune încă o întrebare pe același subiect și care să facă o legătură cu răspunsul care s-a primit. Ar trebui să fie o, un fel de întrebare mai elaborată. Iar apoi, din nou, comisarul desemnat va avea un minut să răspundă. Vă rog să nu vorbiți prea repede, pentru că așa vom pierde timp și va trebui să vă întrerup să vă spun să vorbiți mai lent. Dacă vedeți că ridic cartonașul galben, acest lucru înseamnă că vorbiți prea repede și că trebuie să încetiniți ritmul. Voi încerca să economisesc timp prin a nu vă întrerupe. Le voi lua cuvântul celor care își depășesc timpul de vorbire. Voi încerca să vă avertizez, am găsit acest buton care scoate sunetul pe care l-ați auzit. Când îl auziți, înseamnă că timpul dumneavoastră s-a terminat. După întrebări, va urma un alt pas și anume comisarul desemnat va putea să țină un discurs de închidere de aproximativ 5 minute. Înainte să-i dau cuvântul domnului Ren, mai vreau să fac niște comentarii. În primul rând, Comisia Econ um, apreciază ceea ce ați spus în răspunsurile dumneavoastră scrise și anume să lucrați în strânsă colaborare cu Parlamentul la toate nivelurile. Toate informațiile care vor fi trimise, fie ele legislative sau nu, trebuie să fie trimise Parlamentului și Comisiei din timp și asta pentru ca procedura de luare a deciziilor să fie una foarte bună. Nu trebuie să primim doar acele lucruri pe care le-am aștepta noi, ci câteodată și altfel de lucruri pe care dumneavoastră le cunoașteți și noi nu le cunoaștem. Am apreciat foarte mult dacă ați lucra și în acest sens. În ceea ce privește macroeconomia, planul de redresare și strategia EU 2020 va fi foarte important în acest mandat. Pe timpul crizei financiare, cele trei eh, comisii care sunt competente aici au trebuit să lucreze în strânsă colaborare. Considerăm că această cooperare va continua. Comisia Econ are responsabilități în diferite uh, zone și își dorește să participe în acest proces important. Așa că apreciem foarte mult faptul că doriți să includeți și comisia noastră în acest portofoliu. În această comisie s-a discutat deja despre faptul că nu există o delimitare foarte clară între macroeconomie și regulamentele financiare. Deci, și dumneavoastră, deci vă veți ocupa și de aceste lucruri. Sunt uh, niște lucruri generale pe care am vrut să le anunț. Probabil ne veți răspunde la unele dintre lucrurile pe care le-am afirmat eu acum. Și acum îi voi da cuvântul domnului Ren pentru prezentarea dânsului. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor! În primul rând, aș dori să spun cât sunt de fericit că mă aflu astăzi aici din nou printre dumneavoastră. Atunci când, apart, când făceam parte din Parlamentul European, în acea vreme eram membru supleant al acestei comisii, al Comisiei pentru Afaceri Economice și Monetare. Uniunea economică și monetară este unul, dacă nu cel mai important uh, pilon al economiei de piață din Europa. Eu cred că, aceast, că, că acest lucru este foarte important și simt că trebuie să lucrez aici. Avem nevoie de un cadru foarte stabil care să asigure o creștere economică sustenabilă și, de asemenea, să ne faciliteze drumul spre bunăstare. Parlamentul European are în această privință o poziție cheie. De aceea, parteneriatul între Comisie și Parlament are o importanță foarte mare. Trebuie să facem ceea ce cetățenii așteaptă de la noi în aceste vremuri. E nevoie de perspective pentru viitor, locuri de muncă, bunăstare, creștere și stabilitate. comisar... Doamnelor și domnilor, în calitate de comisar european responsabil pentru afacerile economice și monetare, dacă îmi permiteți, Aș dori să spun că obiectivul meu primordial este o relansare a creșterii și a ocupării în Europa. Pentru a reuși acest lucru, avem trei șantiere prioritare. Mai întâi, trebuie să întărim coordonarea dintre politicile economice, mai ales pentru a coordona corect strategiile de redresare economică și de ieșire din criză. În acest context, noua strategie Europa 2020 este necesară pentru a mobiliza toate sursele de creștere și de ocupare posibile, plecând de la educație și învățământ, mergând până la tehnologiile ecologice, în așa fel încât să însoțim Europa în următoarea sa fază de dezvoltare economică. În al doilea rând, trebuie să stabilizăm finanțele publice în anii ce vor urma. Acest lucru va cere foarte multă rigoare și asta cât de repede. Bineînțeles, relansarea monetară și bugetară este încă necesară, așa cum ne arată ultimele cifre ale șomajului, în jur de 10% în Europa. De asemenea, trebuie să menținem acordarea de credite întreprinderilor și cetățenilor, tocmai pentru a stimula economia reală. Dar evoluția datoriilor publice ne îngrijorează, mai ales având în vedere îmbătrânirea populației europene. În al treilea rând, trebuie să fim uniți în modul în care reprezentăm Uniunea Europeană în guvernanța economică mondială. Acest lucru este necesar pentru a beneficia de o adevărată influență asupra reformelor referitoare la reglementarea financiară și referitoare la guvernanța economică mondială. Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să spun mai multe lucruri în legătură cu felul în care intenționez să ating aceste obiective, aceste priorități. Cred că creșterea durabilă și ocuparea pot să se bazeze doar pe stabilitate macroeconomică. Cele trei priorități ale mele sunt creșterea, stabilitatea și guvernanța globală. Acestea sunt așadar legate între ele, îndeaproape. Pactul de stabilitate și creștere ne oferă un cadru general pentru consolidarea finanțelor publice printr-o strategie coordonată de ieșire din criză. Criza a făcut ca un stimul fiscal masiv să fie necesar, însă măsurile de regenerare și de redresare trebuie retrase la momentul potrivit. Doar odată ce redresarea este sigură, putem cu adevărat să vorbim de ieșire din criză. Mai mult, coordonarea politicilor în baza pactului trebuie consolidată și acest lucru va fi facilitat de tratatul de la Lisabona. Acest lucru necesită o supraveghere mai largă și mai în detaliu, după cum ni s-a demonstrat în mod du- dureros, de altfel, de uh, ultimele dezvoltări uh, în Grecia. Așteptăm cu Grecia, uh, lucrăm cu Grecia îndeaproape și așteptăm să obținem din partea lor măsuri concrete și tangibile în sensul soluționării acestei probleme. Criza ne-a arătat de asemenea că avem o lacună în ceea ce privește supravegherea riscului sistemic. Acest Consiliu care este propus, Consiliul European în legătură cu riscul sistematic, trebuie să umple această lacună. O altă condiție a acestei supravegheri este existența unor date naționale și a unor conturi naționale. Acesta este sarcina Eurostat și a birourilor statistice naționale. Sistemul funcționează în general bine, însă trebuie identificate și soluționate problemele urgent. Stabilitatea economică în Europa poate să fie consolidată și printr-o lărgire graduală a zonei euro, și lucrez în acest sens în baza normelor deja existente și bine cunoscute care asigură tratamentul legal. Pactul vizează și stabilitatea și creșterea. Strategia UE 2020 vizează creștere prin mai multă dinamică în, eu, în economia europeană. Mecanismele de supraveghere ale pactului pot fi folosite pentru a oferi mai multă substanță și rigoare acestei strategii, transformând UE 2020 într-un succes în acest fel. Dumneavoastră, ca membri ai Parlamentului European și această comisie, veți juca un rol foarte important în conturarea acestei strategii. Pentru a ne moderniza economia în conformitate cu E2020, avem nevoie de o creștere a investiției și de inovare intensificată. Dată fiind constrângerile de natură fiscală, avem nevoie de instrumente financiare inovatoare care să combine și sursele private și sursele publice de finanțare. Dacă mă veți confirma în funcția mea, voi lansa imediat o evaluare a instrumentelor comunitare care vizează finanțarea UE 2020 și a priorităților acestui program și asta în sensul creșterii finanțării pentru aceste măsuri și din partea Băncii Europene de Investiții. Celelalte priorități politice le-am subliniat în răspunsurile mele scrise. Doresc să lucrez îndeaproape cu dumneavoastră și cu comisia dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, pentru a conchide, că a fost uh, deputat în Parlamentul European, că a fost asociat apropiat al dumneavoastră în ultimii cinci ani, am învățat că Uniunea Europeană ajunge la cele mai bune rezultate în momentul în care Parlamentul și Comisia lucrează împreună ca și aliați. Recesiunea economică pune accentul pe interesele în mod normal pe interesele înguste pe termen scurt, însă trebuie să evităm acest lucru. Este sarcina noastră comună să apărăm interesele comune europene, în speță interesele cetățenilor europeni. M-ați întrebat uh, ce mă stimulează, ce mă motivează. Dați-mi voie să vă spun, vreau să uh, fac o diferență reală în sensul ajungerii la Europa prosperă și echitabilă, ca și dumneavoastră. Știu că acest portofoliu al meu al afacerilor economice și monetare este foarte important în aceste vremuri de criză dificile. Va fi o treabă foarte grea, dar și o misiune plină de sens. Mai ales pentru că ne aflăm la o răscruce astăzi. Fie hotărâm să fim activi într-un mod ferm în sensul uh, regenerării economice și politice a Europei, fie riscăm o stagnare economică și o irelevanță politică. Ca membri ai Parlamentului European și ca membri ai Comisiei avem o responsabilitate comună și anume să readucem Europa la viață. Abia aștept să lucrez îndeaproape cu dumneavoastră pentru a face față împreună acestei provocări. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și mulțumesc că v-ați încadrat în timp. Prima întrebare din partea PP, domnul Gozes. Jean-Paul. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, dați-mi voie să vă urez în numele grupului meu politic bun venit în această comisie, pentru că, într-adevăr, chiar dacă dumneavoastră cunoașteți foarte bine Comisia Europeană, este prima vizită a dumneavoastră în comisia noastră. Uh, ECON și vom avea ocazia împreună cu colegii să vă adresăm mai multe întrebări referitoare la liniile generale ale programului pe care le-ați uh, prezentat. Pentru a intra în miezul subiectului, aș uh, relua câteva din ideile dumneavoastră. Dumneavoastră cereți într-un mod destul de direct. Aș vrea să știu cum anume veți organiza, pe de o parte, exigențele de finanțare publică, care să fie uh, o finanțare care să fie corectă, și, pe de altă parte, cum veți îmbina acest lucru cu ieșirea din criză și cu reluarea uh, economică, creșterii economice. Are cuvântul domnul Ren. Mulțumesc, domnule Gozes, pentru această întrebare extrem de pertinentă. Este absolut esențial să subliniem că cele două obiective, creșterea economică și ieșirea dintr-o situație de criză, nu sunt antinomice, nu se opun una alteia, ci din potriva, sunt complementare. O creștere economică sănătoasă, durabilă, necesită finanțe publice. E adevărat deficitul ex excesiv și o datorie excesivă din cauza tendinței anumitor guverne de a cheltui din ce în ce mai mult. Acest lucru duce la o erodare a capacităților lor de a finanța anumite sectoare precum învățământul, cheltuielile sociale, asigurările sociale și alte domenii asemănătoare. De aceea trebuie să reorientăm finanțele noastre publice să le reorganizăm în mod durabil, în așa fel încât să favorizăm și creșterea economică durabilă în Europa. De aceea, pactul de stabilitate și de creștere este un instrument pentru a putea ajunge din nou la finanțe publice sănătoase și durabile. Însă, în același timp, trebuie să stimulăm și creșterea economică, iar pentru a combina aceste două obiective, este absolut esențial să creștem calitatea cheltuielilor noastre din bugetele publice, prin instrumente financiare care să poată combina finanțarea publică și finanțarea privată, în așa fel încât să avem un impact maximal un impact benefic pentru creștere și pentru uh, finanțele publice. Mulțumesc! Cette uh, optique-là, monsieur le comisar. Și în această perspectivă, domnule comisar, ce sperați dumneavoastră să obțineți ca urmare a uh, uh, lucrărilor pe care le uh, va uh, realiza Comitetul Special pentru Ieșire din Criză. Are cuvântul domnului Ren. Acest comitet va juca un rol deosebit de important. Am încredere în uh, acest comitet și voi colabora cu domnul Clinse, care este președintele acestui comitet. Și sunt convins că va fi foarte important să conlucrăm în așa fel încât să găsim politica cea mai indicată în așa fel încât să combinăm o durabilitate a finanțării publice și, în, pe de altă parte, investițiile necesare pentru creștere și ocupare. Bineînțeles, acest lucru va fi o misiune dificilă de realizat, pentru că știți că va trebui să găsim strategiile de ieșire de criză în anii ce vor urma, va trebui să re uh, întărim finanțele noastre publice, va trebui să găsim surse de finanțare și de investiții private și publice în Uh, favoarea creșterii și ocupării și aștept cu nerăbdare să pot colabora cu președintele acestei, uh, acestui comitet, dar și cu comisia dumneavoastră ECON, care va avea un rol important de îndeplinit. Mulțumesc foarte mult! Următoarea întrebare vine din partea social-democraților, domnul Bolman. Bună ziua, domnule Oliren și din partea grupului meu politic. Binvenit în comisia noastră. Uh, doriți să ocupați un loc foarte important în niște vremuri economice grele. Vreau să fac o remarcă, dacă nu se întâmplă nimic, dacă nu se ia nicio hotărâre, atunci la sfârșitul uh, mandatului, industria din toate țările membre va fi la un, la un nivel la același nivel ca înainte de criză. Eu vreau să vă întreb ce doriți dumneavoastră să faceți altfel. Uh, S-a vorbit despre strategia de la Lisabona. Ce veți face dumneavoastră astfel încât să putem conlucra altfel decât până acum? Cum dori, ce doriți dumneavoastră să faceți astfel încât lucrurile să se întâmple într-un alt fel? Să vedem, să, ca lucrurile într-adevăr să se modifice. Domnule Ren? Mulțumesc foarte mult, domnul, domnule Bulman, pentru întrebare. Da, împart aceleași îngrijorări ca și dumneavoastră în ceea ce privește viitorul economic al Europei, de aceea trebuie să acționăm acum și pe două fronturi în ceea ce privește creșterea economică și finanțele publice. În acest context, strategia EU20 este una foarte importantă, este un instrument foarte important, la fel ca orice altfel de instrument economic în asemenea vremuri, Ținta noastră trebuie să fie creșterea economică și ocuparea forței de muncă. Trebuie să reușim să mobilizăm toate resursele pe care le avem pentru creștere economică, de la educație până la uh, tehnologii ecologice. În acest context mai trebuie să facem și următoarele lucruri. Trebuie să fie crescută coordonarea în ceea ce privește procesul de decizional în Europa. Trebuie să ne folosim cât de bine putem de tratatul de la uh, Lisabona în ceea ce privește viitorul politic și viitoarele uh, Uh, documente politice pe care le vom elabora. Va trebui să trimitem recomandări, să trimitem atenționări statelor membre. Intenționez să public o comunicare cât de curând tocmai pe acest subiect, astfel încât să vedem în ce direcție vom lua în aceste chestiuni atât de importante. Președinția spaniolă a uh, propus să existe o legătură mai mare în ceea ce privește coordonarea politică și economică. Cum ar arăta o propunere concretă în cazul în care Parlamentul European ar trebui să se implice și el în monitorizarea acestei coordonări? Atunci am putea să, îi, uh, să spunem Consiliului să nu se mai ia niciun fel de decizie fără ca noi să fim consultați. Noi, Parlamentul European, ați fi de acord cu asemenea propunere? Mulțumesc! Am urmărit uh, dezbaterile care au avut loc în ultimul timp îndeaproape. Am uh, văzut ceea ce vrea să facă președinția spaniolă și cum au răspuns celelalte, statele, celelalte state membre. După părerea mea, pentru a se ajunge la această creștere a coordonării politice, trebuie să ne folosim de tratatul de la Lisabona pentru a se ajunge la o reformă Trebuie de asemenea ca acest uh, nou tratat să fie cel care ajută Uniunea Europeană să se reprezinte mai bine și de asemenea și uh, zona euro este foarte importantă. Pe baza va fi tratatul și de asemenea acordul cadru pe care acum îl negociem cu Parlamentul. În acest context putem să găsim mijloacele cele mai potrivite prin care Parlamentul și Comisia vor putea să joace un rol de observare. Mulțumim! Trecem acum la întrebarea din partea grupului ALDE de către domnul Scular. Scular. Du grup de... Bună ziua, domnule comisar, bine ați venit și din partea ALDE. Voi continua pe aceeași temă. Criza a demonstrat ceva simplu. Când ne-am organizat bine, cum am făcut-o în domeniul monetar, am obținut reacții europene. Când e vorba de economie sau de tratatul de, de la Lisabona, dacă miza nu a fost atât de puternică, au existat reacții mai puțin uh, puternice o întrebare care preocupă toate grupurile. Ce propuneți concret pentru ca reacția să fie mai europeană? Când spuneți vom aplica tratatul de la Lisabona, la ce vă gândiți extern? Reprezentarea exterioară, externă, ați spus asta, dar în ceea ce privește coordonarea și chiar dincolo de coordonare, dacă pentru cetățean schimbăm strategia de la Lisabona cu 20-20, ei bine, aceste cuvinte nu vor însemna foarte mult, practic, pentru cetățeanul european. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Coulard, pentru votre Mulțumesc, doamnă Gular, pentru întrebarea dumneavoastră. În ceea ce privește ceea ce intenționez să fac în ceea ce privește coordonarea politicilor economice, în sensul integrării economice avansate în Europa, mai ales în zona euro, și în ceea ce privește regulile și lecțiile învățate din urma, în urma crizei uh, economice, eu cred că ar trebui să facem acest lucru consolidând supravegherea și coordonarea și Sper că statele membre vor fi de acord cu noi și se vor implica. Cum ar trebui să facem acest lucru? Aici menționez trei elemente. În primul rând, după cum spuneam, trebuie să ne folosim de tratat pentru a reforma coordonarea și supravegherea în zona euro. Trebuie să creăm orientări în ceea ce privește politicile economice, trebuie să avem o supraveghere mai detaliată. Comisia va avea dreptul de a emite recomandări în acest sens. Apoi, trebuie să ne folosim de tratat pentru a extinde supravegherea, spre exemplu, în ceea ce privește dezechilibrele macroeconomice și, în acest sens, și supravegherea macroprudențială ale sistemelor europene vor fi foarte importante toate aceste elemente și în acest context este important și acel Consiliu de Riscuri Sistemice. Și spuneți și dumneavoastră, trebuie să ne folosim de aceste instrumente noi pentru a obține mai multă rigoare în sensul atingerea obiectivelor UE 2020. Avem nevoie de o monitorizare mai bună și toate acestea trebuie bazate pe parteneriat și pe o asumare efectivă a acestor eforturi de către statele membre și de părțile interesante, interesate. Cred că aceasta a fost problema. Cred că statele membre trebuie să-și asume mai mult aceste eforturi și în ceea ce privește uh, metoda deschisă de coordonare, acești actori nu au jucat un rol foarte important, deci trebuie să ne folosim de tratat și de aceste orientări politice pentru a oferi forță acestei coordonări a politicilor economice în contextul UE 2020. Al treilea element, doamna președinte îl întrerupe pe domnul Ren. Îmi pare rău, nu mai aveți timp, o întrebare de follow-up. Avem o întrebare și anume care urmează să fie al treilea punct, domnule comisar. Domnul Ren, mulțumesc, doamnă Gular. Nu trebuie să subestimăm eforturile depuse în sensul unei reprezentări mai unificate, mai armonizate a zonei euro la nivelul instituțiilor internaționale în sensul succesului G20 și în legătură cu Fondul Monetar Internațional. Acum nu avem destulă forță sau nu ne folosim forța. Dacă suntem uniți, putem și conduce, nu doar urma. Și în acest sens trebuie să dăm dovadă de vigilență. Doresc să înaintez o comunicare pe acest subiect la momentul potrivit după ce Comisia va fi discutat în colegiu această chestiune. Și aici trebuie să ne folosim de tratați. Vă reamintiți, poate, că tratatul ne oferă posibilitatea de a vota cu majoritate calificată în acest sens. Mulțumesc! Foarte bine cu acea întrebare de follow-up. Doamna Gular, trecem la verzi, domnul Gigold. Ja, auch von uns herzlich willkommen. Vă urăm uh, bun venit, bun venit și din partea verzilor, domnule Ren. Și eu aș dori să continui din același punct. Dacă observăm dezvoltările din ultimul timp, atunci observăm că o parte din membrii din zona euro se află pe punctul colapsului economic. Rata șomajului este foarte mare, deficitul la fel iar în alte părți ale zonei euro se poartă o luptă continuă. Observăm că este o dezvoltare foarte interesantă. Ați spus că veți face recomandări și veți trimite atenționări, însă nu este suficient nu este eficient pentru a se ieși din criză. Așa că vă întreb ce fel de măsuri concrete veți lua astfel încât statele membre să aibă o politică economică uh, durabilă și, de asemenea, ce veți face în legătură cu problemele de finanțare publică? Încă nu am auzit un răspuns la aceste întrebări. Mulțumesc, aveți dreptate în ceea, în ceea ce ați spus în ceea ce privește tratatul și supravegherea, în acest context mă refer. Cea mai mare provocare în fața noastră acum este tocmai aceasta. Avem un nivel de 10% al șomajului și e clar că trebuie să ne concentrăm pe creșterea economică și pe furnizare de noi locuri de muncă. Trebuie să ne folosim de toate politicile și de toate resursele pentru a asigura o creștere. În contextul Uniunii Euro Europene, acest lucru înseamnă trebuie să îi mobilizăm pe toți comisarii, toate comisiile din Parlament, astfel încât fiecare să își aducă contribuția în această provocare. După părerea mea, educația are o importanță majoră în acest sens pentru a putea să depășim criza. E importantă și pentru a se ajunge la economie mai verde și mai bună în viitor. Eu cred în sistemul educațional, într-un sistem care oferă șanse egale. Nu aș fi aici astăzi fără acest sistem cred în inovație, cred în uh, dezvoltare ecologică și, la fel ca și colegii mei, aștept foarte multe de la comisarii desemnați. Aștept multe de la doamna Björhankin în ceea ce privește uh, inovarea, în ceea ce privește mediu, trebuie să îi Mobilizăm pe toți comisarii și toate directoratele și toate comisiile. Și asta pentru ca să vedem ce alte surse de creștere am mai putea găsi. Trebuie găsit o metodă care să ajute mem- statele membre să implementeze totul astfel încât să putem ajunge la ceea ce ne dorim. Vă mulțumesc. Aveți o doriți să continuați? nu ați răspuns exact la întrebare și noi credem în investiții, credem în educație, într-o economie ecologică, dar întrebarea era cum reușim să facem astfel încât să ajutăm statele economice statele, astfel încât acestea să nu aibă o să nu găsească o soluție artificială în anumite state membre. Într-un diferența de costuri de la un stat la altul este foarte mare. În afară de recomandări, ce putem să fa- ce doriți să faceți în legătură cu acest dezechilibru în statele membre? Acest răspuns nu l-am auzit. E adevărat că vorbim foarte mult despre un dezechilibru global al macroeconomiei. China este un exemplu în acest sens. Uniunea Europeană și zona euro sunt în uh, termeni uh, globali mai uh, durabile. E adevărat că majoritatea statelor membre au mari probleme în ceea ce privește propriile lor finanțe publice. Cred că ceea ce spuneți dumneavoastră e important în ceea ce privește macroeconomia europeană internă. Dacă voi fi comisar, atunci îmi propun să continui această dezbatere. Este clar că trebuie să vedem care sunt cauzele dezechilibrelor. Să cercetăm de asemenea dacă sunt o problemă din punct de vedere al Uniunii Europene. Sunt interesat de acest subiect și voi continua să-l discut. Vă mulțumim. Acum îi dau cuvântul domnului Epping. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, doamnă președinte, și din partea grupului meu bine ați venit. Dacă e să privim zona euro acum, observăm că e o oglindă frumoasă care e crăpată exact în mijloc. Finanțele publice nu mai sunt sub control. Nici măcar când uh, existau vremuri mai bune, statele membre nu se descurcau foarte bine în ceea ce privește Uniunea Monetară. Credeți că dumneavoastră sunteți în stare să vă opuneți statelor membre, acelora mari, de exemplu, care nu sunt aliniate în ceea ce privește durabilitatea și Uniunea Monetară? Și de asemenea, ce spuneți despre cei care ar dori să părăsească zona euro? Cum intervine și tratatul de la Lisabona în acest sens? Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru această întrebare. În ceea ce privește dacă eu uh, voi putea să fac acest lucru sau nu, las la latitudinea dumneavoastră răspunsul. Am făcut parte din multe negocieri internaționale. Acolo se discuta despre situația internă din Uniunea Europeană. Aici competențele comisarilor nu sunt foarte puternice. În ceea ce privește extinderea, aici e nevoie de persoasiune. Însă statele membre sunt uh, cele care iau deciziile cele mai importante în ceea ce privește extinderea. Însă pentru orice altă decizie cheie e nevoie de unanimitate între toate statele membre. Eu am uh, competențe mari tocmai din cauza existenței acest pact, acestui pact pentru stabilitate și creștere. Și vă asigur că mă, mă voi folosi de toate posibilitățile pe care le oferă aceste instrumente, astfel încât să mă asigur că finanțele publice din Uniunea Europeană vor fi aduse pe o linie de plutire. Vă mulțumesc! Pentru a fi mai concret, în ceea ce privește finanțarea publică și controlul acestora, am întrebat ce se va întâmpla cu statele membre care vor sau vor trebui să părăsească zona euro. Ce credeți? Guvernul uh, din Grecia știe cât de gravă este situația. Acum situația este evaluată și este evaluată cu multă seriozitate. Săptămâna trecută a existat o misiune în Grecia, iar uh, pe parcursul acestei luni sau în luna viitoare ne vom ocupa tocmai de cazul Greciei și de deficitul excesiv înregistrat acolo așa că vom lua o decizie pe baza unor recomandări. Bineînțeles, noi lucrăm împreună cu guvernul din Grecia. În următoarele săptămâni sau în următoarele zile, guvernul din Grecia va prezenta un pachet politic care să conțină măsuri concrete pentru reducerea deficitului acestei țări e, se află undeva la 12-13%. Vă mulțumesc. Acum trecem la GUI, domnul Clut. Da, mulțumesc. Domnule Ren, în introducerea dumneavoastră ați uh, discutat despre piața economică-socială. Vreau să ne întoarcem aici. Eu am înțeles că în acest caz, statul este un factor economic foarte important, un actor economic important. Este de asemenea un factor activ în ceea ce privește piața muncii. În statele scandinave se, lucrurile se întâmplă deja așa. În ultimii 10-15 ani în aceste state a scăzut șomajul prin această politică, așa că întrebarea mea e următoarea. Cum uh, vedeți dumneavoastră acest rol al statului ca actor foarte important și factor activ? Și de asemenea, care sunt recomandările dumneavoastră pentru dezvoltarea acestei uh, politici? Și cum uh, și legătura cu președinția spaniolă, ce veți sprijini pe parcursul acesteia. Thank you, Mr. Klute. As I said, uh, I believe... Mulțumesc, domnule Clute. Spuneam că cred în economia pieței, economia socială, acest model funcționează pentru că stă la baza modelului european de societate care combină dinamismul antreprenorial pe de o parte și solidaritatea socială pe de altă parte. Pentru mine, statul are un rol de jucat aici. Când vorbim, spre exemplu, de strategia UE 2020, acest lucru înseamnă că avem nevoie de un stat care să faciliteze și să permită educația și inovarea dezvoltarea economică, folosirea unor tehnologii mai verzi, servicii digitale și care să îmbunătățească atât sectorul public, cât și, bineînțeles, sectorul privat. După părerea mea, statul și piața pot coexista. Ideea este să găsim echilibrul cel bun între acestea două, nu doar echilibrul statul trebuie să creeze și cadrul general de creștere economică și de creare de locuri de muncă. O continuare a acestei întrebări? Un wesentlicher punct. Äh, da. Un punct important e următorul, rolul statului ca actor în ceea ce privește privatizarea. Privatizarea este, a fost impusă și prin uh, patratul, tratatul de la Lisabona, așa am observat eu în Germania. De aceea, întrebarea mea următoarea, care părerea dumneavoastră în legătură cu politica de privatizare? Uh, as such, uh, Privatizarea în sine nu este o competență exclusivă a Uniunii Europene. Privatizarea poate fi utilizată într-un mod rezonabil de către statele membre, dar statele membre sunt cele care hotărăsc cum anume or, își organizează serviciile publice, serviciile publice sociale. Comisia are intenția să facă o propunere în ceea ce privește cadrul pentru serviciile publice și serviciile sociale. Și voi contribui la această discuție. Eu sunt convins că această latură face parte din economia socială de piață din Uniunea Europeană. De aceea e nevoie de servicii publice și servicii sociale de calitate. Mulțumesc! Și acum din partea EFT, domnul Blum. Is Mr. Bloom not here? Este oare domnul Blum în sală? Nu este? Atunci trecem la domnul Martin din partea neafiliaților. Ja, danke. Zur Arbeitsweise. Da, mulțumesc. În ceea ce privește modalitatea de lucru, Dumneavoastră spuneți în răspunsul la întrebarea 3 că doriți să asigurați accesul la informații a, și că doriți să fie așa cum v-ați fi dorit dumneavoastră să primiți informațiile. În acești ani s-a discutat foarte mult despre transparență și în Statele Unite despre US Disclosure Act. Sunteți pregătiți să uh, urmați aceleași principii și dumneavoastră? Uh, Asta doar ca să vă dau un exemplu. Aș mai dori să știu uh, cum uh, veți reacționa la acțiunile de lobby care se vor îndrepta spre dumneavoastră și ce veți spune în Parlament despre acest lucru? Cred că e nevoie de mai multă transparență în grupurile de lucru. Ce ați uh, dori dumneavoastră să faceți concret în acest sens? Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Martin, pentru această întrebare. Acum 10 ani eram șef de cabinet când am uh, pregătit codul de conduită și de asemenea regulamentul pentru transparență. Eu cred că sunt niște produse foarte moderne. Eu sunt foarte dedicat acestui cod de conduită. În ceea ce privește transparența și transparența din partea membrilor sete, ce, statelor membre, cel mai bine știu ce se întâmplă în partea scandinavă. Există 34 de excepții în ceea ce privește transparența și acestea sunt folosite. În uh, procedura UE acestea sunt uh, mai puține, astfel de excepții sunt mai puține, transparența este mai crescută aici. Trebuie să lucrăm împreună cu domnul Barroso și de asemenea cu domnul Șețcovici, dacă candidatura mea va fi confirmată. Trebuie să ne asigurăm că Uniunea Europeană va avea cea mai înaltă uh, transparență. În ceea ce privește grupurile de lobby și de ele va trebui să ne ocupăm și eu sper că în toată Uniunea Europeană se va respecta acest cod de conduită. Cât privește grupurile de lobby, eu nu îi prefer foarte mult, prefer să iau cina acasă cu familia mea. Nu vreau să jignesc pe nimeni. Aveți o uh, continuare? Nu la această întrebare, ci pur și simplu vreau să-mi exprim o părere. Spuneți că e nevoie de o strategie coordonată pentru ieșirea din criză. Cancelarul german și cancelarii germani din cele mai mari țări din Uniunea Europeană și-au propus următoarele țeluri. Fiecare produs, fiecare actor, fiecare regiune să fie supusă unui control în ceea ce privește piețele financiare. Înțeleg că nu este chiar în portofoliul dumneavoastră, dar este strâns legat în ceea ce privește colegialitatea. Doriți să aveți o poziție puternică cu privire la aceste scopuri în cadrul Comisiei. Iar în ceea ce privește US Disclosure on Lobbying Act, doriți să luați în considerare și acest, uh, și acest document? Aștept uh, răspunsul la această întrebare. Thank you. I start with the one. Uh, Mulțumesc, voi începe cu altceva. Eu sunt prieten cu Statele Unite ale Americii, dar nu le copiez pur și simplu modelele, așa că, în primul rând, aș dori să studiez foarte mult actul la care v-ați referit, în ceea ce privește piețele financiare. Atât la nivel micro cât și macro, toate sunt strâns legate între ele, bineînțeles. Colegul meu, Michel Barnier, este sau va fi responsabil în ceea ce privește finanțarea la nivel micro. Cu siguranță vom lucra împreună. Eu am făcut deja parte din grupul care a luat deciziile în ceea ce privește pachetul curent, uh, micro și macro, în legătură cu supravegherea financiară. Responsabilitatea mea e mai mult la nivel macro și probabil că voi fi membru al Comitetului European pentru Riscuri Sistemice, dacă acest pachet va fi adoptat și eu așa cred că se va întâmpla. Vă mulțumim. Domnule Blum, sunteți gata să puneți întrebarea dumneavoastră? Aveți un minut. Mr. Blum? Yeah? Jeffrey? Thank you very much and apologies for the rather... Mulțumesc foarte mult și îmi cer scuze pentru faptul că am ajuns în uh, întârziere. Însă iată că am ajuns. Aș dori să vă urez uh, la mulți ani, domnule Oli Ren. Una dintre îngrijorările mele principale este faptul că politicienii învață prea puține din greșelile din trecut și erorile pe care le-am comis în trecut, din criză. Uh, eu cred că ar fi bine să subliniem faptul că începutul acestei crize se situează undeva în anii 90, în momentul în care au existat probleme de investiții și au existat și probleme de inginerie financiară. am constatat la momentul respectiv că nu mai existau criteriile necesare de due diligence pentru sistemul financiar. Și criza s-a răspândit peste tot în lumea uh, occidentală, în lumea industrializată ne-am dat seama că cei care trebuiau să supravegheze sistemul financiar adormiseră pur și simplu la volan. Intervine doamna președinte și amintește oratorului care doar un minut la dispoziție pentru a pune întrebarea. V-ați epuizat minutul și încă nu ați pus nicio întrebare. Oratorul revine. Aș vrea să știu, domnule Orilen, dacă vom învăța, vom trage învățăminte din trecut și dacă vom acționa în consecință, pentru că e pur și simplu o eroare din partea politicilor noastre din trecut, doamna președinte. Uh, acum are cuvântul domnul Oli Ren pentru a răspunde. Domnul Oli Ren, mulțumesc. Uh, am înțeles că întrebarea dumneavoastră se referă la modul în care va fi reglementat pe viitor sectorul bancar și financiar. Se referă de asemenea și la învățămintele pe care le tragem din trecut. După părerea mea, ar fi foarte bine dacă autoritatea legislativă, deci Parlamentul și Consiliul în colaborare, ar putea să adopte cât mai repede un pachet legislativ pe marginea Uh, regulilor macroprudențiale din domeniul economic. Acesta va fi un pas deosebit de important pentru a ne asigura de faptul că uh, serviciile financiare, sistemul financiar va fi la înălțimea așteptărilor noastre și de asemenea și monitorizarea acestuia. Este un element important. În trecut am reprezentat Comisia acum câteva săptămâni în Consiliu într-o discuție pe această temă și asta în uh, calitatea mea de comisar actual. Am înlocuit-o pe doamna Wallström. Și noi la Comisie vom saluta orice intervenție puternică în acest domeniu al finan- uh, sistemului financiar și macroprudențial și așteptăm să avem un adevărat parteneriat cu celelalte instituții europene pentru a obține o reglementare financiară durabilă și adecvată. Mulțumesc, spune doamna președinte, și acum puteți pune o întrebare suplimentară 20 de secunde. Oratorul. Mulțumesc, doamna președinte. A fost o întrebare tocmai pentru a aminti de unde anume vine această problemă, această criză. Și e vorba de anumite, uh, anumită legislație din această perioadă și trebuie să recunoaștem aceste greșeli. Domnul Oli Ren, voi uh, studia toate cărțile de istorie și voi vedea anume care este legislația vinovată. Da, e, sunt foarte multe care pot fi spuse despre istorie, însă trebuie să ne concentrăm și pe provocările care ne așteaptă pe viitor viitor. Uh, trebuie să încercăm să rezolvăm această problemă a sectorului financiar, a sectorului bancar, să adoptăm pachetul legislativ necesar atât din partea Parlamentului cât și din partea Consiliului. Doamna președinte, mulțumesc. Trecem acum la cel de-al doilea round de întrebări din partea PPE. Prima întrebare din partea doamnei Langen. Ja, vielen Dank, uh, Herr. Mulțumesc. Ați uh, ales un portofoliu foarte important. Pactul de stabilitate nu mai este în vigoare, zona euro este în pericol, multe state se confruntă, se confruntă cu probleme foarte mari. Așa cum au spus și colegii mei, doriți acum să găsiți noi instrumente pentru a îmbunătăți situația. Eu sunt de părere că nu e suficient. Statele trebuie să găsească resurse, ele trebuie să-și acopere datoriile. Nu e de ajuns să vorbim doar despre solidaritate. Așa că pun următoarea întrebare. Ce veți face concret? De ce instrumente vă veți folosi astfel încât să se facă reforme și îndatorarea să scadă? Pentru că acum aceasta e, per- e pericolul cel mai mare în ceea ce privește stabilitatea monedei euro. Thank you very much for this question, Mr. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare, domnule Langen. Într-adevăr, ne aflăm în fața unei provocări foarte mari în ceea ce privește viitorul euro și, de asemenea, viitorul economiei europene. În acest uh, context, pactul de stabilitate și creștere este un cadru care vine în ajutorul nostru. Tot în acest context, strategiile de ieșire din criză sunt foarte importante în sensul că trebuie să le folosim pe cele corespunzătoare. Ele trebuie să fie coordonate, nu poate exista o, una singură care să se potrivească tuturor. E nevoie de niște etape pentru a avea într-adevăr o strategie de ieșire din criză. Așa cum s-a spus în Consiliul European și Comisia este de asemenea de acord că o consolidare fiscală trebuie să înceapă cel târziu în anul 2011. În alte țări și mai repede și asta din cauza deficitelor foarte mari și a fiscalității limitate. Cum am spus și în discursul meu introductiv, asemenea lucruri se pot întâmpla doar după ce se începe depășirea acestei situații. La fel a fost și în timpul Marii Depresii, la fel s-a întâmplat și în Japonia. Acum e momentul, trebuie să ne pregătim. Odată ce economia e pe un teren mai stabil, atunci va trebui să acționăm foarte hotărâți pentru a ne atinge obiectivele. Wir kennen ja Ihre Arbeit als Erweiterungskommissar. În ceea ce privește munca dumneavoastră ca și comisar pentru extindere și acolo au rămas niște probleme nerezolvate cum vă veți schimba această strategie și cum veți face să vă implicați și mai mult? Pentru că vedeți, acum e vorba despre un pericol al monedei euro. Ce vă, de ce vă, vă veți folosi în acest sens? I have a great appreciation of uh, my friend and uh, colleague Joaquin. Îl apreciez pe colegul și prietenul meu, domnul Joaquin Almunia, și doresc să-i studiez uh, măsurile, acțiunile, doresc să merg pe calea pe care a inițiat-o domnia sa din multe puncte de vedere. În ceea ce privește politicile economice, parteneriatul cu statele membre este fundamental și în același timp tratatul și pactul vor constitui instrumentele juridice necesare pentru a ne asigura că statele membre vor respecta normele în numele solidarității europene despre care vorbim. Și știu că voi trece un test preliminar, asta dacă vom respecta calendarul planificar, ne vom uh, confrunta cu o situație critică cu Grecia, fie la sfârșitul acestei luni, fie la începutul lui februarie, în ceea ce privește decizia legată de procedura deficitul excesiv și propunerile noastre în legătură cu măsurile concrete care trebuie luate. Doamna președinte, mulțumesc că trecem mai departe întrebarea domnului Höckmark. Mulțumesc foarte mult! Salut prioritățile definite de dumneavoastră. Finanțe durabile, finanțe publice durabile, una dintre priorități. E evident de ce ați ales această prioritate. Vom avea un mecanism la nivelul UE pe care îl vom folosi. Am schimbat pactul de stabilitate acum câțiva ani, există mai multă flexibilitate acum și multe state membre s-au folosit de această flexibilitate. Când am intrat în criză, așadar, multe state membre folosiseră deja aceste instrumente, ceea ce le permitea normal să folosească și nu au putut să facă față în momentul în care s-a declanșat criza și am văzut deficită și mai mari. Mă întreb uh, cum uh, vă gândiți la consolidarea acestui pact de stabilitate. Poate ajungem la surplus la un moment dat, poate că aceasta e o idee radicală pentru mulți, însă ar trebui să păstrăm și un fundament uh, în vremuri mai grele și luați în considerare o astfel de propunere în sensul consolidării pactului. Mulțumesc, domnule Hochmark. Din punctul meu de vedere, reformarea Pactului de Stabilitate și Creștere și-a atins scopul într-o manieră rezonabilă. În contextul recesiunii economice și a crizei financiare, statele membre au reușit să folosească această marjă suprimată pe care ne oferă această reformă în circunstanțe excepționale. În 2009 și în 2010, din punctul meu de vedere, avem de-a face cu circunstanțe excepționale, dată fiind actuala criză financiară și recesiunea economică cu care ne confruntăm. Aici mă refer și la întrebarea domnului Langen. N-am avut timp să explic faptul că, da, într-adevăr, trebuie să avem mai multă rigoare în ceea ce privește aplicarea stabilitatul, pactului de stabilitate și de creștere, și din acest punct de vedere trebuie să dispunem de posibilitatea de a avea o supraveghere extinsă, mai ales în ceea ce privește dezechilibrele macroeconomice, care au fost menționate anterior de domnul Gigold. Și trebuie să avem o supraveghere mai detaliată, mai în profunzime și asta în legătură și în temeiul noului tratat. Uh, articolul 121 și 136 ne oferă această posibilitate. Intenția mea este de a înainta o comunicare în legătură cu coordonarea și supravegherea uh, consolidată a politicilor economice în prima parte a mandatului meu, dacă voi fi confirmat în funcție și această comunicare ne va oferi tuturor posibilitatea de a discuta felul în care putem să reformăm, să îmbunătățim acest pact de stabilitate și creștere. O continuare a acestei întrebări, da, spune domnul Hockmark, aș dori să vă întreb mai specific dacă sunteți gata să discutați, să pregătiți propuneri mai puternice în ce privește surplusul la momentul potrivit. Pentru că dacă statele membre se folosesc de marjele lor pentru deficit când economia este bună, de fapt nu, mai, nu va mai exista posibilitatea de a uh, respecta normele în vremuri mai grele, oricare ar fi gradul de flexibilitate de care dispunem. Cred că acest învățământ ar trebui să fie uh, tras și asumat din această criză. Domnul Ren, cred că această chestiune ar trebui să stea în centrul discuțiilor în legătură cu consolidarea supravegherii politicilor economice la nivelul UE. Aveți dreptate, în totalitate, acele țări care au fost lovite de criza financiară și care au avut finanțe publice relativ sănătoase, au avut spațiu fiscal, ca să spun așa, suficient pentru a dispune și de stimulul și a acorda stimulul fiscal necesar în timpul recesiune, recesiunii. Deci putem să susținem această reformare a aplicării Pactului de Stabilitate și de Creștere în acest sens. În mod distinctiv, aș tinde să mă înclin în această parte, în această direcție, însă trebuie să analizăm îndeaproape această chestiune. Dați-mi voie să revin cu o propunere mai detaliată, dacă și când voi fi confirmat în funcția de comisar. Doamna președinte, urmează doamna Thyssen. Domnule comisar, dacă dorim să obținem o economie de piață socială, și acesta este obiectivul final al tratatului, atunci trebuie să ne asigurăm că avem mai multă creștere economică, o creștere mai ecologică, mai verde și trebuie să avem mai multe locuri de muncă. Și analizez uh, chestiunea menționată de antevorbitori și asta în legătură și cu strategia UE 2020. Ne temem că va exista multă presiune din exterior asupra statelor membre, dar că acest lucru nu va fi suficient pentru ca statele membre să-și asume angajamentele necesare pentru a ajunge la rezultatele scontate vorbiți despre diferitele mecanisme ale pactului de stabilitate și acest lucru, într-adevăr, ne poate duce spre o nouă strategie. Acest lucru este, într-adevăr, adevărat. Însă, trebuie să ne folosim de această presiune care poate să ajungă, să aducă la, să ne ducă la îndeplinirea obiectivelor, poate că nu ajunge să arătăm cu degetul această strategie nu a funcționat. Ar trebui să punem în aplicare sancțiuni sau poate ar trebui să atragem oamenii în sensul atingerilor acestor obiective, nu să-i sancționăm, poate asta ar funcționa. Sunt de acord, spune domnul Ren, că trebuie să analizăm tratatul de la Lisabona, succesele înregistrate, experiențele înregistrate în general, nereușitele spre exemplu, pot să spun că avem o viziune mai comună, mai unificată în ceea ce privește piața de muncă, flexi, securitatea și am un angajament puternic în acest sens și acest sistem a funcționat în mai multe țări, precum uh, Olanda, Suedia sau Danemarca. În același timp au existat și puncte slabe în strategia de la Lisabona, cel puțin două. În primul rând, nu a existat o metodă eficientă de monitorizare și supraveghere și, în al doilea rând, această strategie nu a pus accentul pe acțiunile care trebuie luate la nivelul european, la nivelul UE. Cred că aceste puncte slabe ar trebui și trebuie corectate. În ceea ce privește primul punct menționat, nu cred ca statele membre, Comisia sau Parlamentul să fie într-o situație confruntațională prin definiție. Deci acești actori sunt parteneri și dacă dorim să obținem un succes cu strategia UE 2020, atunci avem nevoie de statele membre, de industrie, de sindicate și de alte părți interesate. Avem nevoie de implicarea acestora în acest exercițiu pentru ca până la urmă să existe asumare totală și astfel vom avea rezultate concrete în sensul uh, ocupării și a creșterii economice. Cred în parteneriat așadar, dar în același timp, datorită parteneriatului, avem o șansă mai legitimă de a monitoriza și de a ne asigura că obiectivele noastre comune vor fi îndeplinite la nivel național. Aveți o continuare a acestei întrebări? Domnule comisar, sunteți pregătit să inițiați o nouă investigație pentru a analiza posibilitățile de a acorda o recompensă statelor membre care își iau un angajament ferm și, pe de altă parte, de a impune sancțiuni acelor state membre care nu se ridică la înălțimea angajamentelor lor? I think uh, in the context of the Cred că în contextul acesta al planificării și uh, organizării acestei noi strategii UE 2020, trebuie să analizăm ambele aspecte. Metodele de încurajare care să poată fi folosite față de statele membre și sancțiunile. Și, bineînțeles, va trebui să vedem care anume vor fi aceste metode de încurajare în atenția statelor membre pentru ca acestea să se îndeplinească angajamentele luate. În ceea ce mă privește, eu voi lansa o, o, o evaluare a instrumentelor în vigoare, în așa fel încât să vedem ce propuneri putem face tocmai pentru a obține mai multe investiții din fondurile uh, publice naționale și europene. Doamna președinte. Și acum trecem la o întrebare din partea uh, socialiștilor. Mai întâi, doamna Pervanș Berez. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, portofoliul dumneavoastră este unul esențial în această nouă comisie și pentru asta e nevoie de îndrăzneală, de imaginație. Pactul de stabilitate este oarecum pus sub semnul întrebării. Uh, pentru că nu ne-a permis înainte de criză să ajungem la o convergență a economiilor chiar și în zona euro și una din uh, lucrurile, unul din lucrurile care, a fost, uh, care au fost um, puse în lumină de către această criză este slăbiciunea economiilor europene. Care este intenția dumneavoastră tocmai pentru a remedia aceste situații? Ați vorbit de asemenea și de nevoia de a avea uh, mijloace de finanțare noi, inovatoare. Oare nu ar trebui să uh, Uh, ne punem întrebări în ceea ce privește lansarea unei obligațiuni europene, eventual prin intermediul Băncii Europene de Investiții și eventual să vedem care vor fi noile instrumente de supraveghere multilaterală. Mulțumesc! Mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. Dacă îmi permiteți, m-aș referi și la întrebarea precedentă în ceea ce privește coordonarea politicilor economice și modul în care vor fi acestea monitorizate. Vă pot asigura că în contextul acesta de criză financiară am tras învățăminte din această criză. E nevoie de o coordonare mai bună a acțiunilor noastre și aceasta va fi o misiune principală a viitoarei comisii. În uh, contextul unor noi instrumente financiare de finanțare, uh, eventual uh, obligațiuni europene sau alte instrumente asemănătoare, e bine, după părerea mea, Acestea pot servi la finanțarea infrastructurilor, infra, uh, telecomunicațiilor, la nivel european, tuturor rețelelor existente la nivel european. Și cred că această idee merită să fie din nou analizată, să fie uh, luată în considerare din nou. În ceea ce mă privește, eu cred că ar fi o idee bună și acest lucru ne-ar permite să colaborăm și cu Banca Europeană de Investiții pe acest subiect avem deja câteva elemente la dispoziția noastră, anumite împrumuturi, spre exemplu, credite ce pot fi acordate de către această bancă în Uniunea Europeană. După părerea mea, această idee merită să fie analizată din nou, considerată dintr-un alt unghi, și sunt convins că vom reuși să găsim surse de finanțare și de investiții private și publice, în așa fel încât să putem realiza această strategie, uh, nouă strategie UE 2020 pentru a favoriza creșterea și ocuparea. Doamna Berez, mulțumesc foarte mult. În acest context, ce părere aveți dumneavoastră despre inițiativa uh, referitoare la dezbaterea strategică în sânul Uniunii Europene, mă refer la Consiliul Economic Euro European informal din 11 februarie, convocat de uh, președintele Van Rompuy și care va fi consacrată acestui subiect. Sunteți oare de părere că vom putea conduce această politică economică a Uniunii Europene în așa fel încât să coordonăm diferitele acțiuni, așa cum ați spus încă de la bun începutul audierii dumneavoastră, și asta fără să uh, beneficiam de o supraveghere a piețelor financiare ca o competență a portofoliului dumneavoastră, domnul Hain. Sunt convins că vom colabora în mod eficient și îndeaproape cu colegul meu, domnul Barnier, în ceea ce privește macro și eh, microeconomie și uh, reglementare în acest domeniu. Noi am avut deja ocazia să discutăm acest subiect și vom continua și pe viitor uh, Uh, bineînțeles cu condiția să fim ambii confirmați la posturile noastre respective. Acum, în ceea ce privește Consiliul uh, European, Economic European Informal, sunt convins că se va discuta îndelung despre strategia UE 2020 și în acest context, președintele Barroso a luat inițiativa de a conduce lucrările referitoare la această strategie – eu îl voi susține în ceea ce privește chestiunile orizontale de o mai bună coordonare a diferitelor politici și voi face tot ceea ce am stă în putință pentru ca acest uh, Consiliu European Informal să poată să discute aceste subiecte. Bineînțeles, nu voi avea ocazia să fiu prezent uh, în uh, Consiliu pentru că domnul Barosu va fi cel care va fi prezent. Uh, Mulțumesc, spune doamna președinte, și acum o întrebare din partea socialiștilor, domnul Juan Goc. Monsieur le commissaire désigné, euh, vous avez... Domnule comisar desemnat, dumneavoastră ați exprimat adineori dorința de a avea o rigoare bugetară mai sporită. Uh, rata de creștere în 2008 va fi inferioară de peste 1% la rata de creștere potențială. Oare nu credeți că e prea devreme să ne întoarcem la politici bugetare prea riguroase care ar risca să, re... să distrugă creșterea economică? Și dacă trebuie să menținem dispozitive de susținere, atunci trebuie să vedem care este eficiența cheltuielilor publice, tocmai pentru a evita să se sporească datoria externă. Este adevărat că anumite măsuri fiscale, anumite politici discreționare pot fi puse sub semnul întrebare, mai ales în perioada de criză. Și, domnule comisar desemnat, veți a face un studiu de impact asupra acestor măsuri fiscale care au fost luate în anumite state membre. First, uh, you are right that, uh... Da, aveți dreptate. Europa suferă de o lipsă de rezultate. Noi am fost, am, am fost oarecum, poziția noastră a fost oarecum slăbită pe durata acestei crize și de multe ori durează până când se poate regăsi un făgaș normal din punct de vedere economic. Pentru a reuși ceea ce ne dorim, trebuie să combinăm două lucruri. Și mă refer aici la cea de-a doua parte a întrebării dumneavoastră. Trebuie să combinăm investiții publice și private în educație, învățământ, inovare, în mediu, în tehnologii curate, în eficiență energetică și așa mai departe. Și în același timp, trebuie să luăm decizii referitoare la strategia de ieșire din criză în așa fel încât să putem regăsi finanțe publice sustenabile. Deci, după cum vedeți, e o abordare care se concentrează pe investiții și cea de-a doua abordare vizează oarecare durabilitate. După părerea mea, dacă nu corectăm tendința actuală a finanțelor publice în diferitele state membre, atunci ne vom regăsi într-o situație în care pur și simplu vom utiliza finanțele publice pentru a finanța, pentru a rambursa datoriile și nu vor mai rămâne bani pentru investiții. De aceea trebuie să găsim atitudinea cea mai bună în acest domeniu pentru a crea instrumente de finanțare inovatoare, pentru a combina surse de finanțare publică și privată. Oratorul, domnul Huang Gog. În cadrul acestei uh, strategii de ieșire de criză pe care ați evocat-o, oare trebuie să reducem uh, perimetrul acesta al uh, anumitor între ghilimele, amortizoare sociale, spre exemplu, uh, finanțarea pensiilor și așa mai departe. Ori acestea joacă un rol important în perioade de criză, așa cum am constatat de altfel. Domnul Oliren, e adevărat că într-un model de societate uh, de tip european, serviciile publice, serviciile sociale, serviciile de sănătate joacă un rol important, pentru că acestea se află la temelia însăși a uh, Mm, societății europene. În același timp, pentru a avea o astfel de societate de bunăstare, e nevoie de finanțe publice durabile. Și cred că statele membre sunt cele care vor trebui să ia aceste decizii, pentru că lor le revine aceste competențe în ceea ce privește modul în care vor aloca bugetele respective. Ele sunt cele care vor determina prioritățile pentru finanțare. statele membre în redactarea bugetelor lor vor trebui să țină seama și de acest uh, obiectiv al calității produs, uh, serviciilor publice oferite. Acest lucru va contribui la creștere economică și ocupare, ceea ce, bineînțeles, este un obiectiv principal al nostru. Mulțumesc și acum din partea, domnului, din partea grupului ALDE, domnul Klintz. Domnule Ren, Uniunea Europeană și Statele Unitele ale Americii a, lucrează, ar dori să lucreze împreună foarte bine pentru a putea să uh, se confrunte împreună cu consecințele crizei. Mie mi se pare că situația reală e altfel. Eu cred că ne îndepărtăm unii de alții dacă ne gândim la recapitalizarea băncilor, uh, la principiile internaționale, dacă e să ne uităm ce, unde trebuie regulat, atunci mie mi se pare că Europa se e mai departe de uh, Statele Unite decât a fost în ultimii trei ani. Așa că întrebarea mea concretă e următoarea. Ce doriți să faceți în următoarele luni, astfel încât să vă asigurați că uh, în aceste noi luni nu se va ajunge din nou să lase lucra prin arbitraj, cum s-a întâmplat de atât de multe ori. Vă mulțumesc! Thank you, Mr. Klintz. Uh, Domnul Oliren, mulțumesc, domnule Klintz. Sunt pe de-o parte de acord cu dumneavoastră, pe de-o parte nu. Sunt de acord în următoarea măsură. Da, într-adevăr, trebuie să îmbunătățim colaborarea noastră cu Statele Unite în ceea ce privește politica economică. Însă, de un an sau chiar doi, în special în contextul G20, am ajuns la un acord împreună, la nivel global, în ceea ce privește un pachet foarte mare de uh, stimuli fiscali și mă refer aici la deciziile care s-au luat la sfârșitul anului 2008 și care au fost foarte importante pentru că sunt cele care vreau să împiedice ca criza de acum să se transforme în ceva mult mai grav. Împreună cu administrarea Obama am reacționat la ceea ce se întâmplă și la uh, regulamentele de care este nevoie. Bineînțeles că este loc de îmbunătățiri, mai ales când luăm în considerare dezechilibrele macroeconomice la nivel global. Știm că China este o economie care nu își va lăsa moneda să se deprecieze. Economia este într-adevăr una deficitară și deja de mai mulți ani. în Statele Unite ale Americii. Așa că trebuie să continuăm discuțiile cu partenerii noștri cei mai importanți, în special Statele Unite ale, ale Americii, dar și China, să discutăm despre acest echilibru global în ceea ce privește macroeconomia. În acest context și China este măcar la fel de importantă ca Statele Unite ale Americii când discutăm despre dezechilibrele macroeconomice. Oratorul, domnule Ren, încă o întrebare în legătură cu zona euro și extinderea acestea. Sunt anumiți economiști care spun următorul lucru. Noile state membre, cele ale căror monedă oricum este legată de euro, să intre mai rapid în zona euro, astfel încât să aibă o siguranță și să se elimine anumite frici în legătură cu moneda unică. Ce părere aveți dumneavoastră în legătură cu aceste state mici și zona euro? In my view... Domnul Oliren, după părerea mea, trebuie să respectăm legea și regulile. Uniunea Europeană este o comunitate bazată pe legi și acestea stau la baza funcționării Uniunii. Știu că există dezbateri între, ca să simplific, economiști și avocați în ceea ce privește simplificarea tratatului. Pentru mine e clar obiectivul fundamental este finanțarea publică durabilă, sustenabilă și, și de asemenea și stabilitatea macroeconomică e la fel de importantă. Mai există și criterii și indicatori prin care se poate măsura dacă un stat întrunește sau nu întrunește măsurile de care e nevoie pentru o finanțare publică durabilă. Așa că voi evalua posibilii candidați din punctul de vedere al acestor măsuri. și să mă asigur că aceste state respectă. Doamna președinte, că vorbeam de reguli, um, întrebarea de continuare nu ar fi trebuit să fie pe un alt subiect, așa că vă rog să nu luați exemplul domnului Clins. Acum trecem la grupul verde, domnule Lamberts. Domnule Lamberts. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Ren, am folosit mult timp aceste, uh, aceste instrumente și Finlanda este mult mai inovativă decât ce ne-ați demonstrat dumneavoastră acum. Și acum să vorbim mai serios. Cred că ar trebui spuse mai multe. Dacă ne dorim ca produsul uh, intern brut să crească, aceasta este ținta noastră, să crească cu orice preț, atunci acest lucru are două uh, rezultate. Trebuie să nu mai există dezechilibre și de asemenea să fie accelerate uh, resursele planetei, pe care le, resursele pe care le avem. Întrebarea mea e una simplă ce ați schimbat dumneavoastră în um, modelul de dezvoltare economică. Când vă ascult, mi se pare că vă doriți cumva să adaptați acest model, dar nu să-l schimbați. Dacă ați putea schimba ceva, ce ați face? Thank you. You are talking to somebody who... Domnul Oliren, mulțumesc. Vorbez, am vorbit cu cineva care se ocupă tocmai de această chestiune, ce se va întâmpla în viitor. Cred că ați atins o problemă foarte importantă. Eu, pe mine mă preocupă foarte mult ceea ce ați spus dumneavoastră și anume dimensiunea ecologică a economiei. Cred că putem să ajungem la această țintă printr-o combinare a instrumentelor economice, cum ar fi taxele, și acest lucru îl facem deja în contextul schimbării climatice. Obiectivele Uniunii Europene sunt unele foarte ambițioase. Eu am fost foarte bucuros că am făcut parte din uh, colegiul care a luat decizia de a reduce uh, emisiile de dioxid de carbon cu 20% trebuie să fie o combinație. O combinație între legislație pe de o parte și inovație și tehnologie pe de altă parte. Toate aceste lucruri sunt strâns legate, noi ca și politicieni trebuie să ne asigurăm că se creează o dinamică pozitivă o dinamică pozitivă între munca legislativă și munca tehnologică spre acest obiectiv și anume o societate sustenabilă. Suntem deja, ne îndreptăm deja în această direcție, dar mai avem multe de făcut, așa că să nu credeți că eu nu vreau să mă implic în asemenea lucruri. Voi încerca să fiu mai specific. Toată discuția în legătură cu PIB-ul ca indicator sau adoptarea unui indicator mai bogat pentru a determina valoarea dezvoltării. Deci, din toate aceste elemente, ce alegeți? Unde vă situați? Domnul Ren nu mă găsesc la mijloc, ci cu un picior în una și un picior în cealaltă, ca să zic așa. Avem nevoie de PIB ca un măsurător al activității economice, e vorba de un indicator standardizat, uh, universal al activității economice și funcționează rezonabil de bine în acest sens. Bineînțeles că PIB-ul trebuie dezvoltat în mod uh, constant, cum se face uh, în contextul Eurostat și ONU funcționează foarte bine și în acest sens. În paralel, doresc să mă axez pe munca legată de PIB și să fac chiar mai mult decât atât și, după cum v-am uh, spus în răspunsul la chestionar, doresc să fac o propunere împreună cu colegii mei în legătură cu un cadru metodologic care să măsoare din punct de vedere statistic și alți indicatori pe lângă PIB, alți indicatori ai dezvoltării umane. Nu doar uh, chestiuni legate de PIB. Aceste chestiuni sunt importante, însă trebuie să ne dăm seama că nici una dintre aceste măsuri nu poate să măsoare gradul de fericire al unei persoane. Doamna președinte, acum trecem la doamna Ford din partea ECR. Mulțumesc foarte mult! Bine ați venit în sânul acestei comisii. Vorbeați despre datoriile publice și despre importanța investiției în inovare în sensul creșterii. Sunt de acord cu aceste chestiuni. Apoi ați continuat, ați descris noi instrumentele sectorului public pentru investiție. Și acest echilibru mi-aduce aminte de un politician englez uh, care trăia mai de mult, o femeie care spunea că nu poți cheltui bani pe care nu îi deții. Și mă gândesc că am putea ajunge din nou la această dezbatere acum și sper că nu este cazul. Cu toate acestea, când domnul Monti a venit în această comisie și a descris investiția în cercetare, spunea că cea mai importantă sursă de investiție în uh, uh, acest sens uh, vine din surse private. Noi avem doar 50% de astfel de resurse din surse private, dar există 75% în Japonia. Se spunea că nu trebuie să creștem impozitele, pentru că astfel am stopat cercetarea și pe termen lung și mediu trebuie să obținem impozite scăzute. În acest sens, care este părerea dumneavoastră? Dați-mi voie să spun în primul rând că aștept cu nerăbdare următorul raport al domnului Mario Monti în legătură cu piața unică și acest raport va fi prezentat în aprilie. Am avut discuții preliminare cu domnul Monti pe acest subiect și abia aștept să văd produsul final. Bineînțeles că, din multe puncte de vedere, și dumneavoastră făceați trimitere la domnul Monti, aveți dreptate. Sectorul privat, în toate economiile dezvoltate, contribuie în mare parte la investițiile în inovare și cercetare. Una dintre lecțiile pe care trebuie să le învățăm este că trebuie să ne asigurăm că finanțele noastre publice nu se vor deteriora și că va continua investiția din sectorul privat. Dacă nu stau așa lucrurile, atunci nu vom avea capacitatea viitoare de a investi în inovare și cercetare. Mă refer din nou la ceea ce spuneam uh, înainte, îmi cer scuze că sunt atât de încăpățânați, spune domnul Ren. Cred că finanțele publice durabile și investiția în creșterea economică și în uh, ocuparea durabilă trebuie să meargă mână în mână. Și acest lucru este fundamental în sensul asigurării investiției în inovare și cercetare. Doamna președinte, Doriți să puneți o întrebare de continuare? Da, spune doamna orator, doresc să știu ce credeți despre ce spunea domnul Monti. Ca să obținem investiții din partea sectorului afacerilor, trebuie să avem impozite și taxe competitive. Domnul Ren, răspunsul meu este foarte simplu. Da. De două ori am lucrat uh, în ceea ce privește impozitele corporatiste în anii 90, când am lucrat pentru primisul Finlandei, în timpul celei mai puternice recesiuni economice din acea țară. Și cred că trebuie să avem un sistem de impozitare competitiv care să fie și echitabil și care să sprijine dezvoltarea durabilă a societăților noastre. Mulțumesc! Spune, doamna președinte, trecem mai departe, o întrebare din partea GUE, domnul Șuntis. Mulțumesc. Domnule comisar, pregătisem o altă întrebare, însă, dat fiind faptul că misiunea comisiei Uh, noastră și dat fiindcă Banca Centrală Europeană a vizitat Atena în curând, trebuie să spun că această misiune a suscitat indignarea opiniei publice. De ce? Pentru că reprezentanții acestei instituții, în timpul procedurii degradante și a discuției degradante cu uh, miniștrii, au spus că există o evaziune fiscală enormă în ceea ce privește TVA-ul și în alte domenii și au spus că ar trebui să existe o reducere a pensiilor. Există o evaziune fiscală din partea caselor de economii și caselor de asigurări să vorbiți și despre resursele care rezultă din cotizațiile sociale. Și vă pun uh, următoarele întrebări. Acestea sunt venituri din impozite, nu-i așa? Ce veți face în acest sens și mai ales în ceea ce privește evaziunea fiscală? Vă mulțumesc! Evaziunea fiscală este într-adevăr o problemă gravă există ca atare și trebuie soluționată pentru a putea să eliminăm aceste eludări ale legii. Sunt eludări care subminează serviciile noastre publice și sociale. Acestea fiind spuse, aceasta este o competență exclusivă a statelor membre, mă refer la soluționarea problemelor de evaziune fiscală. Și în acest context, mai degrabă, guvernul și autoritățile din Grecia au responsabilitatea de a lupta împotriva evaziunii fiscale și de a se asigura în același timp că sistemele statistice naționale și conturile naționale vor funcționa în mod fiabil și eficient în viitor. O continuare a acestei întrebări? Da, întrebarea suplimentară este următoarea. în baza cărui mandat s-a produs acest lucru uh, în numele dumneavoastră sau în numele domnului Almunia. Reprezentantul dumneavoastră a vorbit despre pensii, despre salarii, s-a vorbit despre prezentarea de către guvern uh, a programului său de, de stabilitate și e vorba de ceea ce a cerut reprezentantul dumneavoastră de la ministrii noștri. Domnul Ren, Uh, aveți uh, dreptate, așteptăm uh, din partea ministrilor greci să-și prezinte programul de stabilitate și un pachet cuprinzător de politici economice, inclusiv măsuri concrete și tangibile, care vor pava drumul spre reducerea deficitului excesiv și pentru a-l readuce în limitele pactului de creștere și stabilitate. Și în acest sens vom lucra împreună cu autoritățile din Grecia și odată ce programul de stabilitate va fi prezentat de către ministrii dumneavoastră, în următoarele săptămâni va trebui să discutăm aceste lucruri și să luăm decizii la nivelul comisiei, actuale sau viitoare. Doamna președinte, trecem la domnul Andreasen din partea FD. Doamna Andreasen. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule Ren, când a fost introdus uh, moneda euro, prețurile au crescut în multe țări din zona euro și acum uh, sondajele de opinie din Estonia arată că 75% din populație se tem că costurile vieții vor crește dacă abandonează moneda lor națională pentru euro, cum se planifică anul viitor. Sunteți de acord că aderarea la zona euro cauzează creșterea prețurilor și ce ați face pentru a evita acest lucru și ați recomanda ca mai multe țări să intre în zona euro? Și o doua întrebare. Cum ați ajuta acele țări care au nevoie să-și devalorizeze moneda națională? Cum le-ați ajuta să facă față crizei economice și financiare dacă acestea nu reușesc să facă acest lucru, dat fiind faptul că se află în zona euro? Vă mulțumesc! Voi încerca să răspund la întrebarea dumneavoastră, mai ales prima întrebare în ceea ce urăște creșterea prețurilor ca urmare a introducerii monedei euro. Bineînțeles, calitatea de membru al zonei euro nu trebuie să ducă la o creștere a prețurilor. Acest lucru depinde de politicile economice proprii fiecărui stat membru, dacă acestea sunt capabile să stăpânească inflația, ceea ce, de fapt, este unul dintre criteriile de uh, intrare în zona euro. nu există dovezi concrete în ceea ce privește o creștere a prețurilor ca urmare a introducerea acestei monezi. E adevărat că au existat creșteri de prețuri, însă foarte mărunte. Însă nu trebuie să existe o creștere generalizată a prețurilor ca urmare a introducerii monedei euro. Apoi, dacă sunt pentru sau împotriva extinderii zonei euro, Uh, eu aș prefera să ne bazăm pe ceea ce prevede tratatul. Următorul candidat pentru aderarea la zona euro este Estonia și cred că ar trebui să intre în zona euro. Estonia este apropiată, un partener apropiat și trebuie să totuși să ne asigurăm că toate criteriile de aderare la zona euro sunt pe deplin îndeplinite și acest lucru va fi analizat în primăvară. Mr. Ren, eh, Slovakia has celebrated its first year in mm, Domnule Ren, Slovacia a avut deja aniversarea primului an de când a aderat la zona euro și se pare că turismul a scăzut cu 25% ca urmare a aderării la zona euro și PIB-ul este, a scăzut cu 1% în comparație cu țările învecinate. Și cum putem să justificăm acest lucru? Cum putem să uh, argumentăm faptul că acest lucru nu are nimic de a face cu introducerea monedei euro, domnul Ren? Există mai mulți factori care pot duce la cifrele pe care le-ați evocat. în ceea ce privește sondajele recente, s-a demonstrat faptul că uh, populația este favorabilă aderării la zona euro, uh, are o atitudine pozitivă față de această aderare în Slovacia și acest lucru este valabil și pentru alte țări. Îmi amintesc foarte bine momentul de recesiune economică în anii 90, uh, în momentul în care Finlanda nu avea moneda euro și a avut foarte mult de suferit, mai ales din punct de vedere uman, din cauza acestui lucru. Acum ne dăm seama că moneda euro ne protejează în foarte multe privințe, mai ales în această perioadă de criză economică. Doamna președinte, mulțumesc. Ne întoarcem acum la grupul PPE. Prima întrebare din partea domnului Caraz. Äh, wir spüren den guten Willen, aber gleichzeitig Simțim că aveți intenții foarte bune, dar în același timp simțim și că există anumite lipsuri în ceea ce privește competența și experiențele prin care am trecut în ultimii ani. Ca peste tot și aici e nevoie de hotărâre și de lideri adevărați. Credeți dumneavoastră că puteți ajunge la obiectivele propuse în cazul în care Comisia uh, se folosește de aceste instrumente, cum sunt Pactul de Stabilitate și Creștere sau Europa, UE 2020, credeți că e suficient pentru a ști exact cu ce ne confruntăm și sunt aceste instrumente suficiente pentru supraveghere? Vă întreb, e oare nevoie de un uh, comitet de uh, de un comitet și în ceea ce privește aceste strategii ar trebui să ar trebui să existe și lucruri în care ar, care ar trebui să sancționate sau nu. Ce părere aveți dumneavoastră? Care este poziția dumneavoastră în acest sens? In my view, the economic policy making model in Europe uh, is Domnul Oli Ren. Modelul european e ca o simfonie. Toți din orchestră trebuie să cânte împreună spre a ajunge la același obiectiv. Și acest lucru intră și atunci când vorbim despre independență, despre Consiliul European, despre Parlamentul European și despre Comisie. Trebuie să lucrăm împreună. După părerea mea, cea mai bună cale pentru a atinge obiectivele EU 2020 în ceea ce privește creșterea economică și uh, crearea de locuri de muncă, e tocmai ca obiectivele să fie unele realiste, să fie niște obiective pentru întreaga Uniune Europeană. Trebuie să cercetăm cum poate fiecare stat membru în parte să își atingă obiectivele. Unele dintre, dintre cele 27 de obiective ale statelor membre sunt la fel cu cele ale Uniunii Europene, atât în ceea ce privește supravegherea, cât și în ceea ce privește găsirea de noi instrumente pentru a putea să atingem aceste obiective importante. Eu cred că așa ar trebui să muncim în viitor, să fie o combinație de parteneriat între Uniunea Europeană și statele membre. Piața unică este foarte importantă și e nevoie de instrumente noi de finanțare pentru a găsi noi resurse și a ieșit din criză. Și o întrebare pentru a continua. Ar fi bine dacă ar exista un bilanț. Acum nu știm dacă cifrele pe care le avem sunt într-adevăr adevărate, există diferite evaluări, bilanțurile sunt diferite și nu fiecare stat membru poate să uh, adopte aceste noi strategii și această nouă politică economică. Domnul Ren, vă mulțumesc întrebarea dumneavoastră e una care s-a discutat foarte mult în Uniunea Europeană. Îmi amintesc că se discuta atunci când era membru al Comisiei pentru Buget, în anii 1990. Um, trebuie să se discute problema în ceea ce privește bugetul. Este nevoie de reformă și se va discuta pe termen scurt și mai apoi de, din 2012 uh, înainte. După părerea mea, obiectivele EU 2020, educare, inovare și tehnologii verzi, trebuie să fie accentuate în uh, contextul uh, bugetului bugetul Uniunii Europene ar trebui să servească scopurile pe care le avem pentru viitor și anume o economie ecologică și durabilă. Doamna președinte, mulțumesc. Următoarea întrebare din partea domnului Carins, grupul PPE. Doamnă președinte, vă mulțumesc. Ă, domnule comisar desemnat, au trecut opt ani de la introducerea monedei euro și cinci ani de la ultimul val de aderare. Și totuși, 11 din 27 de state membre se află încă în afara zonei euro. Dintre aceste state, opt sunt noi state membre. Întrebarea mea este următoarea. Cum vedeți dumneavoastră următorul pas în extinderea Uniunii Europene și care e calendarul dumneavoastră? Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru întrebare. Permiteți-mi să îmi folosesc limba maternă și asta ca să nu o uit pe timpul discuțiilor. Întrebarea este una foarte importantă. Așa cum ați spus, 11 dintre 27 dintre statele membre nu sunt membre ale zonei euro. Zona euro și-a arătat puterea în ultimii 10 ani. Și acest lucru s-a întâmplat și pe timpul crizei economice și al recesiunii. Euro este cel care ne-a oferit un adăpost în furtună și nu doar în statele membre mai micuțe, ci și în cele, ma- ci în cele mari, bineînțeles. Eu înțeleg foarte bine că multe dintre cele 11 state care nu se află în zona euro își doresc să intre în această zonă. Bazându-ne pe tratat, următorul lucru e important. E important să avem um, o modalitate prin care să putem să asigurăm o stabilitate macroeconomică și există cinci criterii. Există cinci criterii prin care putem evalua aceste lucruri. Evaluăm de asemenea și dacă un stat al Uniunii care nu este membru al zonei euro ar putea într-adevăr să intre în această zonă euro. Următorul candidat pentru zona euro este Estonia. Finanțele publice se află într-o stare destul de bună, datoria publică este la 4%. Aș vrea să accentuez următorul lucru în ceea ce privește Estonia. Uh, ne vom ține de reguli și ei vor trebui să îndeplinească toate criteriile pentru a putea să intre în zona euro. Mulțumesc! Și eu voi face un ping-pong lingvistic acum, pentru că voi întreba acum în limba engleză. Rolul criteriilor de la Maastricht în ceea ce privește zona euro. Cum vedeți dumneavoastră acest rol? mai ales dacă ținem cont de faptul că multe dintre statele din zona euro nu, sunt, nu respectă fiecare dintre criteriile de stabilitate. Domnul Ren. Știm că ceea, ce ați spus dumneavoastră are o mare legătură cu criza financiară. Este foarte important ca statele care aparțin zonei euro să aibă din nou uh, finanțe publice durabile. Am discutat în această seară despre aceste lucruri și asta va fi un lucru de care mă voi ocupa dacă voi ocupa acest post de, de comisar. Cât despre cele cinci criterii, acestea întotdeauna au fost niște indicatori care arătau dacă un stat are sau nu o finanțare publică durabilă. De asemenea, importantă și voința politică pentru a se asigura durabilitatea finanțării publice. Thank you, uh, uh, Doamna președinte, mulțumesc. Urmează doamna Esers. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte, voi folosi limba noastră maternă pentru a putea să mai folosiți o dată dacă doriți. Cu toții știm că anumite state membre ale Uniunii Europene au tendința de a înainta statistici incoerente, de a înainta către Eurostat anumite cifre incoerente. Știm foarte bine că în momentul în care Uniunea Europeană planifică anumite măsuri comune care țin seama de posibilitățile de ajutor ce trebuie acordate anumitor state într-o situație dificilă, nu se discută întotdeauna și despre consecințe. Iar întrebarea mea se referă la aceste comunicări ce doriți dumneavoastră să faceți pentru ca Uniunea Europeană să-și bazeze deciziile pe date, în special statistice, care să fie corecte? Domnul Ren. Aș dori să spun că Evaluarea pertinentă, exactă, din punct de vedere statistic, reprezintă o bază pentru uh, analiză și pentru luarea de decizii la nivel economic. De aceea, nu ne bazăm doar pe date tehnice, ci și pe date legate de instituții. Acestea au repercusiuni economice și politice imense. Spre exemplu, nu știm în ce măsură Grecia suferă într-adevăr de un deficit al finanțelor sale publice. Nu știm. De aceea este foarte dificil să fixăm anumite obiective pertinente pe termen lung. Știm că pe termen scurt avem nevoie de măsuri concrete care să aibă un impact pentru a reduce acest deficit public și pentru a permite Greciei să regăsească un drum normal de însănătoșire al finanțelor sale. E adevărat că avem nevoie de anumite măsuri de corectare a uh, situației existente și asta poate fi realizat în colaborare cu autoritățile din Grecia. Acestea au luat deja anumite măsuri. Eurostatul susține Grecia în eforturile sale pentru a opera o reformă a agenției sale statistice, în așa fel încât aceasta să fie la nivelul corespunzător. În plus de aceasta, putem aminti o prezentare făcută de către Comisie acum patru ani de zile referitor la o la audituri, la puterile de audit, competențele de audit care fusese acordate de către Consiliu Comisiei, eu cred că trebuie să ne aplecăm din nou asupra acestui dosar, să-l discutăm din nou și să vedem cum am putea să facem o nouă prezentare către Consiliu în așa fel încât Comisia să obțină un mandat de intervenție în momentul în care trebuie ca datele statistice să fie actualizate. Din nou, doamna Esaia, uh, Dumneavoastră ați spus în introducere că veți atrage tuturor atenția asupra datelor furnizate de autoritățile naționale către Eurostat. Sunteți gata să considerați anumite sancțiuni, indiferent prin ce modalitate, sancțiuni către statele membre care recidivează, furnizând date statistice eronate. Domnul Ren în virtutea dreptului european, avem posibilitatea de a aplica sancțiuni și penalități în momentul în care există o adevărată recidivă. E nevoie de măsuri care să corecteze situația și e nevoie de o intervenție rapidă. De aceea, cred că e mai bine să avem un adevărat parteneriat cu autoritățile implicate, cu guvernul, spre exemplu, al Greciei, în așa fel încât această țară să poată să opereze o reformă a modului în care sunt colectate și transmise datele statistice. Mulțumesc, doamna președinte. Acum ne întoarcem la domnul Sicluna din partea socialiștilor. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule Ren, colegii mei s-au uh, referit deja la pactul de stabilitate și creștere și au spus că nu era suficient pentru a asigura capacitatea statelor membre de a-și îndeplini obligațiile financiare în vremuri de restriște, că nu aveau suficientă marșă de manevră. Și ați spus că veți analiza mai îndeaproape coordonarea politicilor economice și monitorizarea acestora. Însă eu m-aș întoarce la această chestiune a statisticilor, pentru că eu sunt de părere că credibilitatea acestui indicator, precum PIB-ul, este pusă sub semnul întrebării. Unii au uh, statistici corecte și alții nu. Și guvernanța se bazează pe aceste date statistice. Sunt convins că există anumite lipsuri care încă nici măcar nu au fost descoperite. Și atunci întrebarea mea este cum putem să fim noi atât de optimiști uh, Oare nu credeți că ar trebui să includem și anumite criterii de monitorizare, de control? Spre exemplu, foarte multe uh, guverne uh, fac previziuni economice deosebit de optimiste. Și uh, asta pentru a, uh, a speră să obțină astfel uh, finanțe publice sporite. Însă nu credeți că acest lucru pune o problemă de credibilitate? Oare nu ar trebui pe termen mijlociu să uh, facem apel și la alte măsuri, precum fiscalitatea. Domnul Ren, mulțumesc pentru întrebare. Am cerut cabinetului meu să analizeze în mod concret cazul Greciei și uh, sistemul său statistic. Am cerut de asemenea și informații referitoare și la alte state membre iar informația pe care am primit-o până în prezent este că Grecia pare să fie un caz excepțional și că problemele sunt într-adevăr acolo deosebit de serioase, așa cum sunt ele prezentate în raportul Comisiei adoptat vineri. De aceea, măsuri de corectare trebuie neapărat luate pentru a ne asigura că putem obține o independență, un profesionalism, un grad de răspundere ridicat în momentul în care se realizează aceste statistici în Grecia. Mai concret, intrarea Slovaciei în zona euro, dacă vă amintiți acest moment și eventual dacă nu vă amintiți pot să vă amintesc eu, faptul că Slove- Slovacia a trebuit să dă un examen extrem de riguros în ceea ce privește deficitul sau public. Și acest examen a fost organizat de către Eurostat. Eurostat a organizat o, o analiză amănunțită a modului în care anumite investiții uh, în domeniul infrastructurilor, în domeniul spitalelor, sunt luate în considerare în bilanțul general al uh, Slovaciei. Și am dorit să vă prezint aceste exemple pentru că eu am, am aflat din diferite surse, am, am, am învățat din diferite surse un lucru și anume că trebuie să ne asigurăm de faptul că statisticile noastre sunt colectate, sunt, datele sunt colectate corect și că fiecare stat membru își îndeplinește misiunea ce îi revine pentru ca acest lucru să se desfășoare în mod eficient domnul Șicluna, cum anume vom găsi acest echilibru între o comisie strictă și riguroasă și, în același timp, nu ne dorim ca comisia să uh, facă munca ce revine statelor membre. Și asta nu numai în domeniul statistic, ci și în domeniul fiscal, spre exemplu. În momentul în care uh, există state membre care au reguli fiscale corecte, Uh, cum anume am putea să formulăm un cadru fiscal pe termen mijlociu, domnul Ren. E o întrebare care, după părerea mea, se înscrie într-un context al comunicării asupra modului în care sunt coordonate politicile economice și monitorizarea acestora. Am avut deja câteva discuții despre posibilitatea de a pune mai mult accentul pe o dezvoltare pe termen mijlociu a uh, finanțelor publice a statelor membre în acest context de, al programelor pentru stabilitate și creștere. Și una din lecțiile pe care o putem învăța din criza aceasta pe care o traversăm este că trebuie să vedem lucrurile pe termen mijlociu, dar trebuie în același timp să luăm și acțiuni imediat, pe termen scurt, în așa fel încât să, acțiunea noastră să fie una durabilă. Mulțumesc, are acum cuvântul domnul Padar. Uite, äh, kohtumisel härra Barrosoga oli meile atunci când um, ne-am întâlnit cu domnul Barroso, am uh, purtat următoarea, am discutat cu dânsul și acesta a promis următorul lucru. A promis că în ceea ce privește directiva cadru a serviciilor de interes uh, general, va face pașii următori care sunt necesari. Aveți dumneavoastră o perspectivă în ceea ce privește munca în acest domeniu? Mulțumesc! Această inițiativă mi se pare una foarte importantă pentru următoarea comisie. Mă bucur că domnul președinte Barroso a subliniat acest lucru în seminarul de pregătire pentru audieri săptămâna trecută. Eu doresc să vin cu o propunere convingătoare în ceea ce privește uh, aceste directive cadru în ceea ce privește serviciile publice. Nu este responsabilitatea mea directă. În acest sens, uh, va lucra întreaga comisie. Eu am înțeles că va exista o asemenea propunere în acest an și că aceasta va fi prezentată Consiliului și Parlamentului. Eh, și o întrebare pentru a continua. Fără nicio îndoială, nu avem de ales. Trebuie să facem tot ce se poate pentru a reuși să optimizăm datorile publice. Trebuie să existe niște limite în care trebuie să ne încadrăm. Sunt fericit că în anul 2008, în Estonia, am reușit să rămânem la 2,75% în ceea ce privește uh, deficitul și 3,1% în anul 2009. Acest lucru se întâmpla în uh, sectorul privat. Ce părere aveți despre cooperarea dintre statele membre? Ce părere aveți despre strategia cu privire la statele baltice? Statele sunt cele care sunt cele mai răspunzătoare, bineînțeles, dar probabil că s-ar putea face ceva și în contextul cooperării între state în acest sens. Domnul Ren, cred că pentru Estonia, în ceea ce privește coordonarea, răspunsul e zona euro. Atunci când Estonia va intra în zona euro, bineînțeles îndeplinind criteriile. Este de asemenea important să fie din nou întărite strategiile în statele baltice. Mă refer aici la siguranță maritimă, comunicare, telecomunicare. Un exemplu foarte bun care combină cele două aspecte este următorul investițiile din Uniunea Europeană, din bugetul Uniunii Europene, care ajută la o interconectivitate între rețelele energetice din regiunea Baltică. Estonia este în acest sens o țară importantă și unul dintre beneficiarii acestor viitoare investiții. Doamna președinte, mulțumesc. Îi dăm cuvântul domnului Tremosa. And Mr. Rand. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Ren, șefii fondului uh, sau șeful fondului uh, monetar internațional, Departamentul European, a spus că FMI este gata să ajute Grecia dacă această țară sau Uniunea Europeană ar cere asistență. Considerați că Uniunea Europeană ar trebui să creeze un mecanism de ajutorare a țărilor care se găsesc într-o situație falimentară și considerați că ar trebui aplicate măsuri corective a celor state membre care nu reușesc să-și îndeplinească obligațiile în sensul strategiei UE 2020? Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, uh, Vorbim despre managementul crizei în contextul finanțelor publice. Dacă vorbiți despre FMI și asistența financiară în cazul unui stat membru al Uniunii Europene, să vă spun care este părerea mea. După părerea mea, pactul de stabilitate și creștere este și, prin definiție, trebuie să se asigure de faptul că statele membre din zona euro au uh, finanțe publice durabile. Ele trebuie să respecte regulamentul pactului în spiritul solidarității europene. Astfel, nu mai este nevoie de un asemenea mecanism permanent. Acum trebuie să ne concentrăm pe aplicarea corectă acestui pact. În contextul Greciei, noi lucrăm împreună cu guvernul din Grecia și încercăm acum să găsim un pachet de măsuri politice care să ajute Grecia să ajungă din nou pe drumul cel bun în ceea ce privește finanțele publice. E o altă chestiune, e un alt set de principii, dacă vreți, dar un mecanism exante, un fel de mecanism permanent pentru asemenea cazuri ar, ar implica de asemenea un risc foarte mare și trebuie să ținem cont și de acest aspect. Și încă o întrebare. Domnul Criștea a venit în Parlamentul European acum o lună. El a spus că Banca Centrală Europeană nu poate aplica anumite politici în anumite țări membre ale zonei euro. Credeți că existența obligațiunilor europene ar putea să ajute în acest sens? sunt de acord cu domnul și anume există o singură monedă europeană și anume euro. Există această politică monetară unică și ea trebuie să meargă în paralel cu coordinarea politicilor economice Obiectivul nostru acum este să ne asigurăm că pactul de stabilitate și creștere va fi pus în aplicare și va fi implementat astfel încât să se evite astfel de cazuri în care finanțele publice nu sunt sustenabile. Și atunci trebuie să se ajungă la acel mecanism permanent în ceea ce privește administrarea crizelor. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră uh, și în, cont, în, în ceea ce privește obligațiunile europene, și aici sunt deschis și trebuie să privim lucrurile din, și din această perspectivă. Însă, așa cum am spus, mecanismul despre care vorbim ar implica un risc foarte mare. Doamna președinte, mulțumesc acum din partea verzilor domnul Canfin. Domnule Ren, vorbiți despre spiritul dumneavoastră de deschidere și de inovare. Eu doresc să vorbim despre cooperare fiscală. De la începutul acestei audieri vorbiți despre nevoia de a restabili finanțe publice sănătoase, dar nu vorbiți efectiv de mijloacele de a ajunge aici. Există două mijloace mari, reducem cheltuielile și apoi încercăm să cooperăm între noi pentru a lupta, lupta împotriva problemelor fiscale. Comisia estimează că 200 de milioane de europeni se pierd din cauza problemelor fiscale și a paradiselor fiscale. Există și o competiție fiscală între noi care trebuie luată în considerare și eu vă întreb ce propunere concretă susțineți dumneavoastră ca și comisar însărcinat de stabilitatea macroeconomică a zonei și însărcinați cu lupta împotriva crizei economice. Deci, din acest punct de vedere, ce susțineți ca propunere de cooperare fiscală în următorul dumneavoastră mandat? Well, of course uh, work uh, closely together with my Mulțumesc. Voi lucra aproape cu domnul Semeta, colegul meu, desemnat pe probleme fiscale. Menționați că toți avem o miză specifică aici. Ca membri ai acestei comisii și ca contribuabili europeni, instinctul nostru ar trebui să fie să evităm eludarea legii și să oprim evaziunea fiscală. Așadar, din punctul meu de vedere, trebuie să ne continuăm munca. Am înregistrat anumite progrese în acest sens în uh, ultimul an, în ultimii doi ani, în contextul G20. Trebuie să continuăm această muncă pentru a avea norme internaționale solide împotriva paradiselor fiscale și din punctul meu de vedere, un sistem solid fiscal internațional nu include paradisele fiscale. În ultimii 20-25 de ani am văzut că impozitarea s-a mutat de la capital la piața muncii și nu cred că această tendință este bună din punctul de vedere al uh, ocupării durabile la nivel european. Comisia lucrează și va lucra în viitor împotriva concurenței fiscale dăunătoare, știind faptul că fiscalitatea, impozitarea reprezintă o competență exclusivă a statelor și trebuie așadar să insistăm pe bună guvernanță și pe principii internaționale în acest sens. Mai am 12 secunde și voi spune că în octombrie anul trecut Consiliul European a invitat Comisia să examineze contribuțiile potențiale unor, ale unor uh, instrumente noi, precum taxarea tranzacțiilor internaționale la contribuirea unui climat fiscal mai bun. Vom prezenta această comunicare în primăvară și acest lucru ne va oferi posibilitatea de a discuta în detaliu chestiunile legate de sistemele fiscale internaționale. Domnul Confin, în același spirit de inovare și în sensul crizei grave, ce credeți despre propunerea făcută de China la summitul de la Londra în legătură cu o reformare a Uh, sistemului internațional fiscal, uh, cum ar fi să ne îndreptăm spre un uh, sistem bazat pe o cooperare mai mare? Ce părere aveți despre acest punct? Domnul Ren, acest lucru mi se pare interesant și mi se pare promițător faptul că China este pregătită să inițieze coordonarea multilaterală a politicilor monetare și a ratelor de schimb. Am avut un exemplu foarte bun în contextul crizei financiare la sfârșitul lui 2008, când statele și nu neapărat uh, băncile centrale mari au luat decizii simultane în legătură cu rata dobânzii. Rata de schimb a euro, din punctul meu de vedere, în legătură cu dolarul, reprezintă un risc potențial pentru regenerarea economică și de aceea trebuie să continuăm să discutăm cu chinezii pe acest punct, atât multilateral cât și bilateral. Doamna președinte, acum urmează ECR. Îmi cer scuze, colegii mei suferă încă din cauza problemelor de vreme din Marea Britanie, doream să vorbesc din nou despre deficitul bugetar care crește din ce în ce mai mult. Vorbim despre Grecia, însă Regatul Unit, Portugalia, Spania, Letonia și multe alte țări, Irlanda, printre ele, se confruntă cu un deficit bugetar foarte ridicat și aș dori să înțeleg care este părerea dumneavoastră în legătură cu deficitul Regatului Unit și ce credeți despre planul guvernului nostru de a elimina acest deficit? Cât de mult vă îngrijorează acele răspunsuri, acele res, uh, responsabilități off-balance sheet? Știu că și Regatul unii și alte țări se confruntă cu astfel de probleme. Thank you, thank you, Mrs. Ford. Uh, Domnul Ren, mulțumesc, uh, doamna Ford nu mă voi implica în dezbaterile interne ale Regatului Unit sau ale altor state membre. Îmi fac treaba și doar atât. Uh, și lucrez în sensul restaurării stabilității finanțelor publice în Europa. Există o procedură a deficitului excesiv în legătură cu Regatul Unit și în ceea ce privește această procedură a deficitului excesiv, uh, ne așteptăm ca Regatul Unit să-și aducă deficitul excesiv în conformitate cu acele criterii din Pactul de Stabilitate și de Creștere. Există un calendar în acest sens, o dată limită, după cum bine știți, și pentru a respecta această scadență, trebuie să existe o reducere anuală a deficitului sectorului public. Și este foarte important ca guvernul Regatului Unit să îndeplinească acest obiectiv. Doamna Ford, mulțumesc. Înțeleg că nu doriți să vă implicați în politica internă, respect acest lucru, însă există o problemă foarte gravă cu datoriile off-balance sheets și avem o problemă domestică cu asta și reprezentanții celorlalte partide sunt de acord, sectorul public trebuie să fie transparent și băncile trebuie să fie transparente în legătură cu aceste datorii care nu apar în bilanțul contabil. Vă îngrijorează acest lucru? Vom analiza această chestiune, precum și alte chestiuni legate de durabilitatea finanțelor publice în contextul deficitului excesiv și a procedurii de deficit excesiv, toate acestea în contextul programelor de stabilitate și convergență. Nu este momentul potrivit să discutăm despre aceste lucruri. Acum nu m-am familiarizat în detaliu cu finanțele britanice și nu aș simți uh, foarte confortabil a discuta această chestiune aici, în această seară. Doamna președinte, trecem la runda a patra de discuții, ultima rundă de altfel, PPE din nou, pe doamna Crața. Mulțumesc, doamna președinte. În ceea ce privește mesajele referitoare la susținerea anumitor state membre care se confruntă cu cu dificultăți. Sunt mesaje oarecum contradictorii. Doamna Merkel a subliniat răspunderea comună a tuturor țărilor din zona euro. Domnul Reifel a spus că e vorba de o chestiune internă în ceea ce privește Grecia. Săptămâna trecută, domnul Zapatero a spus că Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de solidaritate iar ministrul domnul, domnului Zapatero și anume domnul Garido a spus că Banca Centrală Europeană exclude orice posibilitate de salvare economică a Greciei. Eu aș dori să știu care este părerea dumneavoastră referitor la solidaritate în acest domeniu. Credeți că e vorba doar de răspunderea unui stat membru sau e chestiune de ordin politic și economic? you are talking to somebody who has uh, done his uh, university. Dumneavoastră vă adresați unei persoane care a studiat în acest domeniu al politicii și economiei care sunt, se întreprătund în mod clar. Cred că este important să realizăm faptul că solidaritatea trebuie să fie reciprocă în cele două direcții. Noi am făcut câteva propuneri de solidaritate, precum fondul de coeziune, un instrument deosebit de important pentru a întări coeziunea socială și convergența economică în Uniunea Europeană. În același timp, Există anumite reguli referitoare la stabilitate și creștere, pactul de stabilitate și creștere. Și statele membre ale zonei euro trebuie să respecte aceste criterii în numele și în spiritul solidarității europene. După cum v-am spus, ceea ce eu îmi doresc este să colaborez cu guvernul din Grecia și cu uh, societatea civilă, cu diferitele autorități. Însă răspunderea principală revine Parlamentului grec, guvernului grec. Acestea trebuie să se asigure că deficitul excesiv va fi transformat, va fi redus în așa fel încât să nu ne mai confruntăm cu probleme sistematice în uh, modul în care se realizează și statisticile. Bineînțeles, ne așteptăm la măsuri și acestea vor reprezenta o provocare politică și economică pentru Parlamentul grec, pentru întreaga societate greacă, pentru guvernul grec have a follow-up. O întrebare suplimentară. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Doamna președinte, domnule comisar, ca un răspuns adresat domnului Langen, ați spus că în cazul în care traversăm vremuri grele, caracteristicile statelor membre specifice, deci, trebuie luate în considerare. Și aș dori să vă pun întrebarea următoare. Eforturile care trebuie făcute în Grecia, în cadrul acestor eforturi, vom ține seama de cheltuielile care sunt realizate în domeniul apărării. Aici e vorba de o caracteristică uh, Uh, specifică unei țări membre a zonei euro. I would uh, not, not like to go in, into detail. Nu-mi doresc să intru în detaliu în ceea ce privește modul în care sunt, sunt gestionate finanțele publice în Grecia. Uh, domnul Almunia a fost responsabil pentru afacerile economice și monetare și am avut discuții referitoare la acest subiect. Mi se pare foarte important ca Grecia să-și prezinte cât mai repede posibil un pachet de măsuri și politici tangibile, concrete, pentru a reduce deficitul public excesiv și asta cât mai repede. Există, m-am referit la marja de manevră în domeniul fiscal în momentul în care am răspuns domnului Langen. Din păcate, marja de manevră fiscală a Greciei este foarte limitată. Deci, consolidarea fiscală trebuie să înceapă mai devreme decât în alte cazuri și ne așteptăm la acest lucru. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Feio. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, aș dori mai întâi de toate să vă salut și aș dori să vă întreb dacă vi se pare rezonabil ca situația actuală din Grecia, având în vedere deficitul său public, uh, având în vedere datoriile acestei țări, este eventual o situație care s-ar putea uh, repeta și în alte state membre ale Uniunii Europene? Există anumite cazuri, anumite state membre care v-ar preocupa în acest domeniu? Și, pe de altă parte, există situații în care anumite state membre mai mici se află într-o situație dificilă. Și aș dori să știu dacă există îngrijorări în ceea ce privește respectarea termenelor stabilite de către Comisie pentru ca aceste state să-și corecteze deficitul uh, bugetar. Domnul Ren. Mulțumesc. Îmi pare rău că trebuie să ne focalizăm atât de mult pe Grecia, pentru că Grecia nu este singurul caz care are o problemă de finanțe publice. Dar, într-adevăr, e subiectul la ordinea zilei deocamdată. Dacă ne uităm la Uniunea Europeană pe ansamblu, dacă ar fi să ne referim la alte state membre, mai mari, mai mici, vedem că deficitul din sectorul public crește între 2008 și 2009 de la mai, oarecum mai puțin de 3% până la 7% în 2009. În același timp, pe aceeași uh, perioadă, în această perioadă de criză financiară, vedem că datoria datoria externă a crescut în medie cu 20% și, într-adevăr, lansăm această procedură de consolidare fiscală și de reducere a datoriei, uh, acest lucru trebuie realizat și nu am reușit să facem uh, asta până la capăt și a intervenit și criza. Acest lucru ne demonstrează cât de important este să rezolvăm odată pentru totdeauna aceste probleme în așa fel încât să nu ne confruntăm în mod repetat cu aceleași dificultăți. Apoi mai e vorba și de aplicarea uh, corectă a pactului de stabilitate și creștere. E vorba și de întărirea monitorizării și de modul în care va exista o coordonare a politicilor economice între statele membre. Și dacă reușim să facem acest lucru, e deja un pas important, pentru că este un obiectiv extrem de greu de realizat. Mulțumesc, domnule comisar. Sunt de acord cu dumneavoastră uh, asupra faptului că Grecia nu este un caz izolat. Eu aș avea încă o întrebare, pentru că aș dori să știu dacă mai există și alte state membre care v-ar îngrijora în ceea ce privește finanțele lor publice și aș dori să știu care sunt măsurile pe care le-ați recomanda acestor state membre în așa fel încât să nu se reproducă situația pe care o cunoaște Grecia în alte state membre ale Uniunii Europene. Domnul Ren. Da, știu că există dificultăți în finanțele publice și în alte state membre, în marea majoritate de altfel a statelor membre. Uh, Uh, ne confruntăm cu o lipsă de durabilitate a finanțelor și cu o problemă de deficit. De aceea trebuie să acționăm acum, să ajutăm aceste țări, care în principiu sunt state cu vechime ale zonei euro și ale Uniunii Europene, în așa fel încât acestea să respecte regulile în vigoare în uh, pactul de stabilitate și creștere. De aceea ne dorim o consolidare fiscală odată ce economia va fi relansată. Și vom analiza cu atenție bugetele și liniile bugetare în așa fel încât să îmbunătățim serviciile publice, să avem fonduri suplimentare pentru a le consacra creșterii și ocupării pe viitor. Mulțumesc, care cuvântul domnul Gay Mitchell. Um, Van Rompuy Mulțumesc. Domnul președinte von Rompuy a vorbit în Germania și a spus următorul lucru. Economia europeană trebuie recalibrată, avem nevoie de o creștere de 2% pentru a face față problemelor. Considerați că acum e timpul potrivit să vorbim despre uh, recuperare? cum ne putem asigura că problemele cu care ne confruntăm acum nu vor apărea și în viitor? Care va fi contribuția dumneavoastră în acest sens? Aș dori să vă pun o întrebare de explicare. Ce spuneți prin recalibrare? Eu vă întreb, de fapt, ce a vrut să spună domnul Van Rompuy prin recalibrare, ce înseamnă acest lucru și ce vrea să facă Comisia pentru a sprijini sugestiile făcute de președinte. A spus că trebuie să se înregistreze o creștere de 2%, astfel încât viitorul pe termen lung al Uniunii Europene să fie mai bun. Ce se va face pentru a se asigura că Parlamentul și Consiliul vor lucra împreună? Și întrebam și eu ce înseamnă exact acest cuvânt folosire calibrare a fost tradus diferit în limba mea maternă. Este desigur foarte important să privim spre viitorul economic al Uniunii Europene. Fie că vorbim despre recalibrare sau revitalizare a creșterii economice, și acesta e sensul, pot să spun, bineînțeles, că domnul președinte Van Rompuy vorbește pentru sine, eu vorbesc acum uh, din partea Comisiei Europene. Și asta în cazul în care uh, voi, voi uh, deține această funcție. Din viziunea mea, Uniunea Europeană și întreaga discuție din această seară s-a concentrat tocmai pe creștere și pe crearea de noi locuri de muncă. trebuie să reușim să ne asigurăm că vom avea un potențial mai mare în ceea ce privește finanțele publice durabile și în ceea ce privește strategia EU 2020, prin intermediul căreia se va investi în tehnologii verzi, educație, inovare și alți factori cheie ai creșterii economice. Lucrurile acestea vor fi foarte importante pentru viitorul economic al Europei. Al Europei. Și acum o întrebare de continuare. Acum îmi dau seama ce a spus domnul Van Rompuy dumneavoastră ați fi de acord că acum cu nou Parlament, nou Consiliu, nouă Comisie, e acum momentul pentru a ă, face ceva spre viitor. Cred că am privit destul spre trecut și trebuie să ne concentrăm acum pe viitor. Bineînțeles că nu toți s-au descurcat prost în vremurile astea. Sunt unii care s-au folosit de resurse. Oare nu e timpul să încurajăm pe oameni să se folosească de resurse pentru a ieși din criză? Da, într-adevăr, trebuie ca oamenii să fie încurajați să aibă încredere în economie. E nevoie de un impact pozitiv în Europa, din punctul meu de vedere, avem două sarcini. În primul rând, e vorba de creștere. Trebuie să investim în creșterea economică și trebuie să încurajăm sectorul bancar astfel încât piața creditelor să fie din nou deschisă spre cetățeni. În același timp, în sectorul public, trebuie să lucrăm astfel încât să existe finanțe publice durabile. Acestea sunt provocările cu care ne confruntăm și va fi nevoie de multă acțiune din ambele sensuri pentru a se ajunge la creștere economică și finanțe publice durabile. Doamna președinte, mulțumim. Trecem la socialdemocrați. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Ren, sărbătorile ne-au oferit o mică pauză. Nu am mai discutat la fel de mult uh, despre criza globală, am discutat mai mult despre vreme, însă situația rămâne aceeași. Mii de companii au dispărut în Europa sau, dispărut, sau au dispărut foarte multe locuri de, locuri de muncă. Și exact pe aceste chestiuni se axează întrebarea mea. Din punct de vedere social și economic, IMM-urile sunt foarte, foarte importante. În Uniunea Europeană sunt milioane de IMM-uri sunt cele mai multe companii, de fapt, în Uniunea Europeană și ele sunt cele care duc spre creștere economică. IMM-urile se confruntă cu foarte multă birocrație și cu un acces îngreunat la finanțare și în acest sens trebuie să se lucreze. Cum intenționați dumneavoastră să facilitați funcționarea IMM-urilor în Uniunea Europeană? Domnul Ren, vă mulțumesc foarte mult pentru această întrebare care îmi este foarte apropiată și tatăl meu a fost antreprenor, eu sunt fiul său. Tatăl meu a creat uh, o mică companie în care mi-am petrecut și eu tinerețea și o parte din copilărie Însă nu voi mai vorbi despre acest lucru ca să nu aibă probleme în ceea ce privește munca minorilor. Însă ce ați spus este foarte important în ceea ce privește obiectivele noastre și anume creșterea economică. De aceea trebuie să luăm în considerare toți factorii care au o importanță în ceea ce privește acest viitor economic. De exemplu, accesarea la finanțare. Ea trebuie să-i acordăm o atenție deosebită în aceste vremuri critice în Uniunea Europeană. Din păcate, e foarte dificil de făcut. Foarte mulți își îndreaptă privirile spre sectorul bancar. Acum nu e vremea pentru bonusuri uriașe și alte recompense trebuie să facem cumva să ne asigurăm că există din nou credit, credit spre companii, spre IMM-uri, spre micro spre afaceri familiale. Acestea sunt, de fapt, baza economiei Uniunii Europene și ea trebuie să își revină. Tot așa trebuie să ne atingem și celelalte obiective pe care le avem în ceea ce privește locurile de muncă. IMM-urile sunt foarte importante. Doriți să și continuați? Sunt de acord cu partea aceasta a răspunsului dumneavoastră. Într-adevăr, piața financiară a fost distrusă de criza financiară și victimele principale au fost tocmai IMM-urile problema cea mai mare e accesul la finanțare. S-au folosit banii contribuabililor pentru a salva băncile. Acum ele și-au revenit, dar nu finanțează IMM-urile. Deci există această problemă cu fluxul monetar. Așa că s-a ajuns la o angajare scăzută, investiții mai puține și nivelul de încredere a scăzut plănuiți niște acțiuni uh, concrete astfel încât IMM-urile să beneficieze din nou de credite? Domnul Ren. În acest sens, um, lucrez împreună cu vicepreședintele Comisiei, care este responsabil pentru industrie și pentru IMM-uri, domnul Tajani. vom uh, încerca să vedem cum se poate ajunge la accesul la finanțare. Vorbim despre instrumente la nivelul Uniunii Europene pentru finanțarea IMM-urilor și atunci trebuie să luăm în considerare și faptul că cea mai mare parte din finanțare vine totuși dinspre sistemul bancar și alte instituții financiare. Trebuie să ne asigurăm că fluxul creditelor va ajunge la țintele la care trebuie să ajungă, adică la companii și la gospodărie. Trebuie de asemenea să evaluăm instrumentele financiare ale Uniunii Europene. Capitalul de investiții este de asemenea important în ceea ce privește IMM-urile. Mulțumim, urmează domnul Goebbels. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-o anumită presă britanică se cere o stabilitate a euro, monede euro, pentru că anumite state precum Grecia pur și simplu se pierd în deficit public. Dumneavoastră împărtășiți aceste temeri și eventual ați dori să instaurați anumite sancțiuni financiare, pecuniare față de aceste state membre sau poate că sunteți mai degrabă de părere că stabilitatea monedei euro rezultă din activitatea economică din întreaga zonă euro și este superioară Uh, sumei diferitelor elemente care o compun. Eventual oare nu am subestimat impactul acestui deficit grec asupra stabilității monedei euro? Mm, știu că la un moment dat, acum 30 de ani de zile, uh, orașul New York își încetase toate plățile. Și acest lucru nu a afectat la momentul respectiv dolarul, deși uh, PIB-ul uh, orașului New York a fost întotdeauna superior celui din Grecia. Domnul Ren. Mulțumesc pentru întrebare. Voi face tot ceea ce îmi stă în putință pentru ca toate statele membre să respecte pactul de stabilitate și creștere și să pună capăt unui de deficit excesiv. Pentru că este foarte important pentru fiecare stat membru în parte, pentru cetățenii acestor state și de asemenea și în termeni sistemici pentru întreaga zonă euro, întreaga Uniune Europeană. De aceea discutăm acum în acest context despre solidaritatea europeană. Fiecare stat membru al zonei euro trebuie să se asigure de faptul că macroeconomia se bucură de stabilitate și că finanțele publice sunt durabile. Asta nu numai în interesul statului membru respectiv, ci și în interesul întregii zone euro. De aceea ne vom concentra pe mai multe state membre și vom vedea care vor fi deciziile următoare ce vor fi luate în acest context de deficit public excesiv. Uh, aceste măsuri vor fi luate de către Comisie fie în ianuarie, fie în februarie. Cu alte cuvinte, Comisia va prezenta decizia aceasta, fie uh, eu însă voi face acest lucru, fie domnul Almunia, vom vedea când anume, în ianuarie sau în februarie domnul Goebbels. Domnule comisar, nu ați răspuns la întrebările mele. Nu vă e teamă în ceea ce privește stabilitatea monedei euro, uh, ca aceasta să se piardă și eventual nu ați dori să introduceți anumite sancțiuni pecuniare? Știu că ați discutat cu fostul dumneavoastră coleg Lami, domnul Lami, Există un aspect oarecum medieval al acestui pact de stabilitate și creștere. Uh, cum putem rezolva acest lucru? Domnul Ren. Problema din Grecia referitoare la uh, finanțele publice, la deficit, este o problemă serioasă mai ales pentru Grecia, pentru cetățenii greci, pentru contribuabilii greci. Dar, de asemenea, e adevărat că acest lucru va avea și efecte colaterale pentru întreaga zonă euro. încă nu e chiar atât de grav încât să pună în pericol întreaga stabilitate a zonei euro, însă știu că guvernul și Parlamentul din Grecia vor lua măsuri imediat pentru a corecta situația și o vor face prin măsuri tangibile. Bineînțeles, pactul de stabilitate și creștere, precum și toate instrumentele prevăzute de acesta, uh, eu în calitate de comisar, dacă voi fi confirmat în acest post, nu exclud niciun fel de instrument care se află la dispoziția noastră pentru a interveni. Însă ceea ce este esențial acum este să intervenim rapid, în așa fel încât să nu se înrăutățească situația. Vom vedea care vor fi dezvoltările ulterioare în Grecia pentru a obține o uh, finanțe publice durabile. Doamna președinte, mulțumesc. Și în cele din urmă, însă nu ultimul, domnul Schmidt. Eh, fru nu ska eh, få pröva sitt eh, femte språk. Da, mulțumesc. Domnul Ren va putea acum să-și vorbească cea de-a cincea limbă. Atunci când Suedia a intrat în Uniunea Europeană, în anul 1995, nu au fost negociate niciun fel de excepții. Știți foarte bine acest lucru, însă Regatul Unit și Danemarca beneficiază de excepții. Așa că, întrebarea mea pentru dumneavoastră și, că, și sper că veți fi comisar în această comisie în viitor, întrebarea mea e următoarea. Poate Suedia să continue să rămână în afara zonei euro și în același timp să nu riște, să nu îndeplinească toate criteriile tratatelor Uniunii Europene. Domnule Ren, veți discuta activ cu guvernul suedez în această chestiune? Veți discuta tocmai aceste lucruri legate de Suedia și zona euro. Vă mulțumesc foarte mult pentru această întrebare, spune domnul Ren. Este o întrebare foarte importantă atât pentru Suedia cât și pentru Uniunea Europeană. Ați avut dreptate atunci când ați spus următorul lucru, și anume că Suedia nu a negociat niciun fel de excepții atunci când a aderat la zona euro. Cu siguranță dumneavoastră și eu ne amintim când a fost organizat în 2003 referendumul în Suedia cu privire la aderarea la zona euro și știm și rezultatul acestui referendum. Aici um, ne confruntăm cu o situație politică care este reală, Întrebarea pe care mi-ați adresat-o e o întrebare care ar trebui pusă poporului din Suedia. Eu sunt un cetățean european activ dintr-un stat nordic și mi-aș dori foarte mult să văd Suedia în zona euro, dar decizia aceasta trebuie luată de poporul suedez. Recent am um, urmărit un interviu cu ministrul de finanțe din Finlanda. Acesta a fost uh, publicat într-un ziar. Iar în acest interviu, ministrul vorbea despre importanța pe ca, despre cât de important e pentru Suedia să aibă putere de decizie în Uniunea Europeană, tocmai prin uh, uh, aderarea la zona euro. Discuția a rămas deschisă. În ceea ce mă privește, aș dori să particip la discuții cu acest subiect, dar în același timp trebuie să respectăm dorința poporului din Suedia. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspuns, domnule Ren. Sondajele recente din Suedia ne arată că majoritatea populației este pentru aderarea la zona euro. Există anumiți oameni care au spus că fluctuațiile la ratele de schimb și am văzut ce se întâmplă cu moneda Chinei și toate acestea sunt motive de îngrijorare. Așa că unii oameni atunci când uh, coroanele suedeze au scăzut uh, în ultimii ani, au văzut acest lucru ca fiind o problemă foarte mare în ceea ce privește moneda euro. Domnule Ren, credeți că putem privi aceste lucruri din perspectiva solidarității? Sunteți din Finlanda, deci ar putea fi cumva aderarea la zona euro un fel de solidaritate? încercăm să ajungem pe un uh, teren egal în ceea ce privește politicile economice în Uniunea Europeană. Dar și în uh, răspunsul meu anterior am spus foarte, anterior am spus foarte bine că cunosc ceea ce se întâmplă acum în Suedia. Nu cred că ar fi bine ca eu din Bruxelles să iau o poziție foarte puternică în ceea ce privește ceea ce se întâmplă în Suedia. Suedia și poporul suedez sunt cei care trebuie să discute această chestiune. Eu sper că într-o zi uh, se va întâmpla acest lucru ca și cetățean nordic, am spus și mai spun că mi-ar plăcea ca Suedia să fie parte din zona euro, pentru că ar completa imaginea țărilor nordice în Uniunea Europeană. Right, thank you. Uh... Doamna, președinte, mulțumesc. Am terminat cele 32 de întrebări cu răspunsurile aferente. Și trecem la declarația finală din partea domnului comisar desemnat. Înainte ca domnia sa să facă acest lucru, îi reamintesc cele trei puncte pe care le-am menționat la început. Și anume, le aveți și undeva distribuite pe foaie de hârtie. Acesta vizează cooperarea dumneavoastră cu Comisia și înaintarea timpurie de documente și informații dorim să ne includeți în zona de intercooperare. Cele trei comisii trebuie să lucreze împreună și dorim să știm care este impactul macroeconomic al reglementării financiare. De asemenea, vă sugerez că ați putea să spuneți da de trei ori pentru a răspunde la aceste trei elemente mm, și cred că astfel am făcut un rezumat uh, a acestor chestiuni. Domnul Ren, Mulțumesc, doamnă președinte. După cum spuneam, mi-am luat un angajament ferm în sensul cooperării mele cu această comisie. Vă voi informa în legătură cu cele cunoscute, cele necunoscute, cele necunoscute, necunoscute, cu cele necunoscute, necunoscute, nu știu cum uh, stăm pentru că nu pot să știu tot ce se întâmplă în legătură cu toate lucrurile, în consecință nu pot dezvălui aceste chestiuni. Vom avea de-a face cu o provocare imensă, însă în mod cert vom lucra împreună în spiritul cooperării. Dați-mi voi să conchid făcând un rezumat. Am avut o discuție de fond care m-a stimulat. Ați avut întrebări foarte grele, însă au fost și întrebări foarte pertinente, așa cum ar trebui să fie de altfel. Din punctul meu de vedere, această audiere a demonstrat în mod clar validitatea obiectivului nostru comun, și anume o economie europeană de piață, socială, competentă, eficientă, această dezbatere ne-a arătat cât de importantă este o cooperare strânsă între Parlament și Comisie în sensul atingerii acestui obiectiv. Sunt foarte importante și cele trei obiective despre care am discutat în timpul acestei dezbateri. Trebuie să muncim pentru a obține creștere, stabilitate și guvernanță globală. Apoi, Trebuie să reconstruim economia europeană prin mobilizarea tuturor elementelor de încurajare pentru a ajunge la o creștere economică mai curată și bazată pe cunoaștere. Trebuie să creștem coordonarea economică, politică și să implicăm toți actorii interesați la nivel european, național și regional. UE 2020 trebuie să devină o poveste de succes și cred că prin aceste mijloace putem să facem din UE 2020 o poveste de succes. În al doilea rând, trebuie să consolidăm fundamentele economiilor noastre prin consolidarea finanțelor publice. Trebuie să avem un fundament fiscal valabil prin care să rezolvăm problema șomajului și să investim în viitor. În al treilea rând, trebuie să ne promovăm mai bine interesele comune și să ne îndeplinim responsabilitățile la nivel global, mondial. Trebuie să ne folosim de posibilitatea pe care ne-o dă tratatul de a consolida reprezentarea externă a monedei euro și trebuie să avem o reprezentare unificată în sensul că trebuie să obținem mai multă influență și să ne folosim de această influență în arena guvernanței economice globale. Doamnelor și domnilor, criza economică a produs prejudicii substanțiale la nivel economic în Europa. A existat costuri umane majore din punctul de vedere al șomajului. Trebuie să luăm măsuri ferme pentru a evita permanentizarea sau înrăutățirea acestor efecte negative. Cetățenii europeni se așteaptă ca Europa să obțină rezultate în numele lor și noi trebuie să ne ridicăm la înălțimea acestor așteptări. Contez pe dumneavoastră și pe o strânsă cooperare cu comisia dumneavoastră și mi-au un ferm angajament în sensul restaurării solidității finanțelor publice, o mare provocare și sper că vom reuși să ajungem Europa înapoi pe calea cea bună spre ocupare durabilă și spre soliditatea economică împreună cu dumneavoastră și comisia dumneavoastră. Aștept cu nerăbdare raportul dumneavoastră în primul rând și apoi o cooperare consolidată viitoare cu comisia dumneavoastră. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Îi mulțumesc domnului comisar semnat, mulțumesc și deputaților că au respectat timpul. Întâlnirea de evaluare va avea loc în această seară de la ora 20 până la ora 21 în sala ASP 1G3. E vorba de un format al uh, întâlnirii deschis al coordonatorilor Consilierii politici și reprezentanții secretariatului nu pot participa nici asistenți, nici presa, nici publicul, doar membrii. Deci ASP 1G3 de la ora 20, 20 la ora 21. Mulțumesc!